Bună ziua tuturor. Aș dori să uh, vă propun să începem, uh, chiar dacă sala nu este chiar așa de plină. Aș dori să vă urez bun venit, să vă urez un călduros bun venit la această primă reuniune a Comisiei de Protecție a Consumatorului în 2014. Sper că v-ați odihnit foarte bine în timpul vacanței de Crăciun. Uh, îi văd pe oameni optimiști Uh, chipuri dornice să treacă la treabă. Uh, știu că um, colega Șaldemoze, de exemplu, chiar dorește să ia cuvântul pe tema protecției consumatorului. Îmi pare rău că nu am putut uh, ocupa uh, sala noastră obișnuită, deci uh, <laughs> ar trebui chiar să port o lunetă ca să recunosc uh, colegii. Dar ce vă pot spune este că suntem, reuniunea noastră este transmisă pe internet, deci aș dori să le urez bun venit și celor care ne ascultă de acasă pe internet. Um, acum, așa cum spuneam, Uh, conform procedurii, uh, putem adopta ordinea de zi. Avem o mică schimbare însă, după votul cu privire la raportul uh, domnului Mandes, domnul Schwab își va prezenta propunerea, amendamentele de fapt, cu privire la un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune și după aceea voi lua el cuvântul, deci am inversat aceste două puncte de pe de zi și Imediat o să vă prezint puțin dosarele, deci o să vă furnizez informații actualizate cu privire la negocierile tripartite. Aș dori să fac un raport succint a delegației cu privire la achizițiile publice. Mă bucur că raportorul este în sală ca să ne informeze. Aș dori să vă spun câteva, să vă dau câteva informații administrative. Deci considerăm Uh, ordinea de zi adoptată. Aș dori să vă reamintesc că documentele de reuniune sunt uh, disponibile și în versiunea electronică, pentru că suntem uh, încurajați să folosim cât mai, multă, cât mai puțină hârtie. Deci toate documentele uh, sunt pe site-ul pe care cu toții îl cunoașteți. Avem și procesul verbal al reuniunilor din 27-28 noiembrie care vor fi considerate adoptate dacă nu mi se aduc obiecții până la sfârșitul reuniunii. Uh, deci până la sfârșitul acestei reuniuni trebuie să-mi transmiteți orice remarce cu privire la acest uh, proces verbal. Acum, în ce privește informațiile actualizate referitoare la negocierile tripartite. Barbara, nu știu dacă Barbara Weiler a sosit, încă nu. Poate cel mai bine ar fi să o luăm în ordine. În numele doamnei Weiler aș dori să vă fac o actualizare în ce privește cu echipamentele radio în 19 decembrie am avut un trialog și am ajuns la un acord politic acum cu privire la directiva cu privire la echipamentele radio. Uh, Parlamentul uh, era vizat de anumite aspecte, însă doamna Weiler a reușit să obțină uh, compromisuri satisfăcătoare cu Consiliul. Acum nu o să intru în detalii, dar ele vizau sfera de aplicare a acestei directive, dacă echipamentul radio trebuia să fie înregistrat universal sau dacă ar trebui să se facă o înregistrare selectivă în funcție de uh, tipul de echipament uh, pentru că s-a constatat că multe reguli nu sunt respectate în acest domeniu și apoi am mai dorit să, uh, am dorit să avem o poziție cu privire la etichetarea electronică, ne-am dorit ca anumite tipuri de echipament precum smartphone-urile să conțină etichete pe care consumatorii să găsească informații cuprinzătoare. Deci doamna Weiler a reușit, s-a descurcat foarte bine și deci aș dori să o felicităm. Acum mai avem uh, două dosare strâns legate și foarte importante, supravegherea pieței și protecția consumatorului și, după cum știți, am uh, votat aceste dosare Raportorul a fost în legătură strânsă cu președinția pentru că dorim să începem uh, negocierile. O să-i dau uh, cuvântul doamnei Șaldemoze ca să ne facă o informare în legătură cu acest dosar. Doamna Șaldemoze, mulțumesc, uh, la mulți ani tuturor. Nu am prea multe noutăți, dar ce vă pot spune e că încă așteptăm poziția Consiliului. Însă președinția Elena încearcă să obțină un mandat de negociere cu noi. Știu că dosarul este în curs, s-au întâlnit ieri, urmează să se întâlnească și astăzi și încearcă să obțină un mandat pentru săptămâna viitoare la Coreper. Deci, iată, încă mai avem o oportunitate să ajungem la un acord dacă se obține acest mandat. Însă, pe de altă parte, așa cum am spus uh, înainte de vacanța de Crăciun, e probabil să nu putem negocia. Deci nu e exclus să nu putem negocia. Uh, deci, înainte de Crăciun, uh, am uh, căzut de acord cu raportorii că vom avea acest dosar duplu, vom încerca să continuăm negocierile, dar dacă nu vom putea, atunci va trebui să încercăm să ducem raportul la plenară. Deci, ne pregătim și pentru negocieri, dar ne pregătim și pentru uh, un eventual vot la plenară. Uh, probabil că în martie sau în aprilie, uh, după ce se va obține mandatul, vom încerca să aducem raportul la plenară. Dar săptămâna viitoare vom avea informații suplimentare. E încă o dată o ultimă șansă pe care nu trebuie să o ratăm, dar nu avem prea multe de făcut, trebuie să așteptăm și eu încă nu trăiesc speranța că vom putea ajunge la un compromis știu că toată lumea depune eforturi, încearcă să găsească uh, soluții de compromis în jurul articolului 7, uh, așa numitul faimos made in. Deci, iată, avem uh, această uh, strategie pe două uh, direcții, dar în orice caz vă voi informa săptămâna viitoare în legătură cu ultimile evoluții. Președintele, mulțumesc pentru această actualizare. Deci, iată, vom avea încă o oportunitate de a discuta acest subiect uh, la reuniunea de la sfârșitul reuniunii în 22 și 23 ianuarie. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că ministrul de resort, domnul Hatidakis, uh, ministrul pentru competitivitate din Grecia, poate vă reamintiți că a făcut parte din Parlamentul European, în 22 ianuarie ne va onora cu prezența la reuniunea de la ora 15. Știu că acordă importanță sporită acestui dosar. Cei care au fost uh, în Grecia știu că am discutat acest subiect acolo. Deci, <clears throat> sunt sigur că toate uh, grupurile politice se vor asigura că prezența va fi foarte numeroasă. În, uh, funcție de ce se va întâmpla, doamna Șaldemosei va pune întrebări pertinente în legătură cu uh, evoluția acestor negocieri. Foarte bine, Acum putem trece la invoicing. Am uh, obținut un acord uh, pentru a deschide negocierile. Îi dau cuvântul doamnei uh, de Langen pentru um, actualizare. Mulțumesc, bună ziua tuturor, un an nou bun. Imediat după decizia din INCO am început să pregătim <clears throat> calendarul împreună cu secretariatul. Ieri a avut loc o primă ședință tehnică, ieri una la nivel de grup de lucru între secretariate. Astăzi are loc prima întâlnire a raportelor din umbră, apoi pe 15 ianuarie și apoi primul dialog tripartit. Între acestea mai sunt pregătite întâlniri tehnice, pe 21 al doilea dialog tripartit, unde sperăm să ajungem la un acord. <clears throat> Sunt diferite puncte unde Cred că se vor găsi soluții, însă dificilă va fi problema calendarului. Statele membre doresc timp mai mult pentru transpunere, Comisia mai cere timp pentru sine și nu sunt încă foarte sigură cum anume vom uh, reuși să ne punem de acord, dar să așteptăm prima întâlnire a raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Good. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Sper că și aici vom putea înregistra progrese, pentru că uh, după, uh, deci săptămâna viitoare la plenară vom vota pachetul protecția consumatorului și sperăm să uh, facem progrese și cu privire la facturare. O ultimă informație, la 9.40 domnul Mandes va veni, pentru că președinția Uh, e de acord să începem dezbaterile cu privire la uh, raportul său, cu privire la autovehiculele înmatriculate. Deci, uh, dacă, când dorește, puteți, când sosește, spuneți că comisia noastră îi dă un mandat pentru negociere. Acum vom trece la activitatea propriu-zisă a reuniunii noastre, deci guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european 2014. Domnul Coferati este raportor. Știu că va sosi cu uh, o anumită oarecare întârziere, deci aș dori să dau uh, raportorilor din umbră cuvântul uh, din partea liberalilor. Nu văd pe nimeni, doamna Rule este aici și eu sunt aici. Nu vom avea o dezbatere foarte, foarte uh, aprofundată, dar în orice caz vă rog să vă prezentați amendamentele de compromis și să vedem dacă putem înregistra progrese. Deci vă rog, vă dau cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă urez tuturor uh, un an nou uh, fericit. Uh, în urmă cu ceva timp v-am trimis 11 amendamente de compromis și intenționez să vă mai trimit uh, câteva amendamente de compromis uh, negociate pe aspectele care încă sunt uh, deschise. Aceste 11 amendamente de compromis pe care vi le-am trimis și pe care uh, îmi închipui că nu ați avut timp să le citiți în amănunt datorită crizei de timp din cauza mea, nu acuz pe nimeni, vizează raportul cu privire la integrarea pieței interne. Cred că nu ar trebui să avem probleme cu uh, aceste uh, compromisuri 1, 2, 3, 4, 5 și 11 care vizează tocmai acest subiect. Dar amendamentele dumneavoastră mi-au permis să uh, le combin fără prea multe probleme, dar în orice caz uh, Um, sunt gata să preiau uh, observații suplimentare dacă cumva aveți. Compromisul 4 vizează piața unică pentru energie. Uh, colegul Pachis a uh, spus că trebuie să acordăm o atenție sporită consumatorilor vulnerabili și că ar trebui să se facă Uh, trimitere la nevoia de a garanta un acces, un acces uh, echitabil pentru toți uh, consumatorii. Compromisul 6. Aici am încercat să țin cont de observațiile și de uh, sugestiile uh, domnilor Stravacracos și Tsartimakakis. Vizează modelele de finanțare pentru IMM-uri. La compromisul 7, avem, uh, din punct de vedere <laughs> obiectiv, aș spune, cele mai multe probleme pentru că vizează mobilitatea lucrătorilor. Iar amendamentele înaintate uh, erau foarte diferite între ele, câteodată la poluri opuse. Într-adevăr, este un subiect foarte delicat și cred că este foarte important Uh, pentru dezbaterea generală. În orice caz, uh, amendamentele pe care vi le-am trimis încearcă să țină cont de opiniile exprimate direct prin amendamente sau în dezbaterile, în dialogurile pe care le-am avut la uh, ultima sesiune plenară. În orice caz am încercat să obțin un echilibru între libertatea de mișcare și posibilitatea ca această libertate de mișcare să fie asigurată în mod optim garantând drepturile tuturor celor care doresc să uh, se deplaseze pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, în acest caz e vorba, bineînțeles, de lucrători. În ceea ce privește încălcările, uh, ele fac obiectul compromisurilor 9 și 10. Aici am încercat să intervin, să includ observațiile domnului Schwab și a președintelui Harbour. Dar încă mai există trei uh, subiecte pendinte. Uh, voi încerca să ajung la o soluție și în cazul lor și să vă trimit o propunere de compromis uh, ulterior. În primul rând, alineatul 10, politica industrială. Cred că această referire la politica industrială este foarte importantă și în dezbaterile de data trecută Uh, domnul Harbour s-a referit la limitarea sferei de acțiune astfel încât să nu existe o suprapunere de competențe sau un conflict de competențe între noi și alte comisii, ceea ce bineînțeles că este logic și de ușor de înțeles. Uh, o să încerc să reformulez textul să vi-l trimit cât mai repede de, cu putință, tocmai incluzând aceste observații, fără însă a elimina aliniatul cu privire la politica industrială, care, încă o dată, mi se pare foarte important pentru echilibrul textului. Mai există o chestiune încă deschisă, respectiv aliniatul 18, în care se vorbește de adoptarea, nevoia de a adopta anumite propuneri legislative. Aici nu suntem de acord cu toții în legătură cu propunerile care ar trebui să fie adoptate uh, cât mai repede cu putință. Încă o dată, cred că e vorba de un domeniu în care să putem uh, ajunge la un acord cât mai repede cu putință. Vă voi trimite un, uh, uh o prezentare sintetică cât mai repede cu putință. Deci, uh, în fine, aliniatul 20, cel care se referă la propunerile conținute în actul Uh, pieței unice. Uh, aceste propuneri sunt asemănătoare cu cele pe care le-am discutat uh, înainte în legătură cu adoptarea propunerilor legislative. Va trebui să ne stabilim prioritățile și să le prezentăm astfel încât să venim cu o poziție logică, rațională. Bineînțeles că acest uh, uh, subiect este foarte important în contextul uh, dezbaterii noastre specifice, dar acest instrument ar trebui să fie folosit pentru a soluționa sau pentru a aborda anumite priorități în mod eficient și de aceea uh, am spus acest lucru și în legătură cu aliniatul cu privire la politica industrială, dar și uh, în legătură cu prioritățile și conținutul uh, actului privind piața unică. Deci acestea sunt aspectele pe care ar trebui să le abordăm cât mai repede. Iată care ar fi rezumatul. Deci, pe lângă cele 11 propuneri de compromis uh, pe care vi le-am trimis, uh, urmează să mai uh, formulez câteva amendamente de compromis. Aș dori să vă mulțumesc pentru cooperare. Cred că, în mare parte, problemele pe care le-am abordat în acest raport sunt clare, sunt evidente și încercăm prin acest raport să facem încă un pas în plus, un efort suplimentar, dar că suntem aproape de o soluție care să uh, reunească uh, sprijinul colegilor și să țină cont de sensibilitățile grup, din, grupurilor politice ale colegilor din comisia noastră. Deci, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Vă pot furniza informații dacă uh, doriți dar probabil că până la vot sau sper că până la vot să putem soluționa bilateral chestiunile pentru a găsi uh, soluția cea mai potrivită pentru dumneavoastră pentru a consolida această propunere. Știu că nu prea mai avem timp la dispoziție, dar încă mai avem timp suficient pentru a face amendamente de compromis mai bune Deci, încă o dată, mai avem timp suficient pentru a îmbunătăți, îmbunătăți textul. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această prezentare și pentru efortul depus pe marginea acestor amendamente de compromis care sunt foarte utile uh, pentru a face ca dosarul nostru să progreseze. Acum îl rog pe domnul Macachis să ia cuvântul. Uh, știm că următorul raportor din umbră sosește mai târziu, deci uh, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Coferati pentru amendamentele de compromis. Aș dori să-i uh, mulțumesc pentru tot ce a făcut. Cred că în acest domeniu este foarte important să uh, supraveghem uh, funcționarea pieței uh, unice și să menționăm care sunt uh, inegalitățile între statele membre și să facem recomandări specifice. Așa am făcut până acum și cred că e bine să continuăm în acest sens aș dori să vă spun că orice monitorizare a ocupării și a creării de locuri de muncă trebuie să țină cont și de șomajul în rândul tinerilor și asta îmi lipsește mie din text. Uh, sunt de acord în acest domeniu că uh, inițiativele europene ar trebui să vină în completarea uh, eforturilor naționale și să stimuleze antreprenoriatul la nivel național sub forma unor credite acordate de către băncile comerciale sau băncile de dezvoltare cu dobânzi interesante Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru faptul că a inclus uh, o parte din sugestiile mele, mai ales să uh, mă gândesc la amendamentul cu privire la băncile de dezvoltare. De asemenea, um, la amendamentul 10, proceduri de încălcare a drepturilor omului, prevederile pentru piața unică, e un aspect foarte important pentru mine, dar în amendamentele de compromis, încă o dată îmi lipsește această chestiune sau această problemă a șomajului în rândul tinerilor. În amendamentul meu 52 am făcut o astfel de propunere care cred că ar putea să fie inclusă ca o completare la amendamentul de compromis 8. Putem dova dovadă de creativitate. Iată care este sugestia mea, deci, să faceți o completare la amendamentul de compromis 8. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamna Lula. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru propunerile de compromis, însă trebuie să spun că nu le-am citit încă în detaliu. Le-am parcurs așa pe scurt, le voi studia însă mai cu atenție. Întrebarea mea se referă la mobilitate, pentru că avem o directivă în acest sens, recunoașterea reciprocă a calificărilor, și a reprezenta un bun compromis. Directiva ar putea fi utilizată și aici pentru a se ajunge la un compromis. Mulțumesc. Ce aș putea adăuga eu ca raportor din umbră? Văd că a venit și domnul Schwabe. Probabil va dori și el să ia cuvântul. <clears throat> și dori și eu să-i mulțumesc domnului Coporati pentru că cred că propunerile sale de amendament îmbunătățesc raportul, în special direcția în care doream cu toții să ne îndreptăm cu acest text și de aceea vă mulțumesc încă o dată, stimate domn. În mare, cred că pot susține marea majoritate a amendamentelor. Unde aș face eu niște propuneri la câteva puncte legate de energie și infrastructură energetică. Totdeauna trebuie să fim uh, atenți când venim cu idei de noi propuneri, fără să știm exact cum le vom trata. Eu cred că cu toții dorim să protejăm consumatorii vulnerabili, dar regulile sunt foarte complexe în acest sens. Și o intervenție la nivel european s-ar putea să nu fie prea eficientă. Apoi, în ceea ce privește regulamentul, <clears throat> am notat ideile interesante legate de, a, de o egalizare a prețurilor între statele membre, dată fiind diferența la comunicarea electronică. Nu știu cât de bune vor fi aceste măsuri, sunt interesante, dar ar fi bine să ne concentrăm pe ceea ce avem în față, adică să îmbunătățim funcționarea uh, piețe unice competitive pe care o avem. Acolo avem un cadru clar și putem încuraja competitivitatea. Dacă ne uităm uh, un pic în urmă, prețurile au scăzut substanțial pentru consumator, vorbim de comunicațiile electronice, iar apoi problema recunoașterii calificărilor menționată doamna Rula, și colegul care se referea la ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Ar fi foarte bine să, adu- să aducem la oaltă aceste puncte. Privește raportul, cred că suntem cu toții de acord că amendamentul meu 41, unul destul de lung, cu, pentru utilizarea de instrumente analitice pentru măsurarea instrumentelor de piață unică. Sper că acest amendament va fi acceptat de către colegi pentru că e mai simplu și cu o formulare mai clară. Și dar cred că suntem în direcția cea bună pentru a avea un raport foarte bun. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Schwab și apoi doamna Gebhardt. Mulțumesc. Cer scuze că am întârziat, dar cu toate acestea, un an nou bun și din partea mea. Propunerile de compromis ale colegului Coferati le-am studiat cu atenție. Cred că raportul pe care îl aduce merge în direcția bună și cu amendamentele, direcția pe care am abordat-o anul trecut deja. Poate că raportul de anul trecut se potrivea mai bine cu obiectivele comisiei noastre. Însă, în linii mari, cred că textul e bun, nu strică că, deloc faptul că au apărut elemente noi, Știm că pentru unii dintre noi consumatorii vulnerabili sunt un subiect important. Bine, mă rog, apar și aici. Eu nu cred că e atât de important, dar în fine, nu am nici vreo problemă prea mare. Un al doilea element. Aș avea o propunere. E vorba de amendamentul 8 care modifică sau aduce la altă, celelalte două amendamente ale domnului Coferati și domnului președinte. Din câte știu eu, e afectată o singură directivă și așa ar trebui să spună textul la singular, această directivă, nu aceste directive. Dar nu e chiar o problemă de conținut. De asemenea, aș dori să mai adăugăm transposed în loc de applied and implemented, dar sunt lucruri minore. În linii mari sunt uh, foarte mulțumit și mă bucur că ați putut integra și ceea ce am propus eu, ce au propus raportorii din umbră. Din păcate, doamna raportor din umbră nu e aici pentru că vorbește la Comisia Economică. La amendamentul sau la propunerea de compromis 5 aș mai avea o întrebare, e vorba de IMM-uri acolo, ale acelea sunt importante pentru noi și nu mi-e prea clar cu această formulare strongly suppose și așa mai departe, dacă nu cumva ne depășim competențele din această comisie. Sigur, nici aici nu am probleme de principiu sau nu am vreo altă părere. <clears throat> Cred însă că domnul raportor și colegul Căferatei aduc un aport important la semestrul european și cred, stimatele domnule Coferati, stimate domnule președinte, că lucrările acestele noastre vor fi avute în vedere în integrarea în semestrul european și că ne vom vedea reflectată activitatea în semestrul european și vă urez mult succes în acest sens. Mulțumesc mult. Altcineva? Da, doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea toate cele bune în noul an. Sperăm că cu toții ne vom bucura de un an de succes și că își vor vedea îndeplinite dorințele. Aș dori să-i mulțumesc colegului Sergio Coferati pentru că a lucrat foarte bine și pentru aceste propuneri de compromis. V-ați referit la un punct important și anume politica industrială. Vă mirați că există amendamente care doresc eliminarea acelui punct. Aș vrea să spun foarte clar că ar fi o greșeală. Uh, în acest domeniu trebuie să avem o abordare holistică, așa cum o și spune de fapt domnul Coferati. De aceea eu susțin când spuneți că ar trebui să avansăm. Vă aduc aminte că în comisia noastră am emis și un aviz pe politica industrială și s-a bucurat de o mare majoritate și atunci nu înțeleg de ce venim astăzi și spunem că e un subiect care nu ne interesează și de ce doriți să-l ștergeți din text. Pur și simplu nu reușesc să înțeleg acest lucru. Dacă nu suntem de acord cu textul domnului Coferati, am putea uita cum să facem să-l reformulăm, dar ar fi greșit să-l ștergem cu totul și nu aș putea fi de acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Domnule raportor, aveți uh, cuvântul de final. Să ne spuneți care sunt următorii pași. Mulțumesc. Mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră pentru observațiile făcute. E foarte util ceea ce mi-ați spus și propune de formulare sunt utile. Vă rog să mi le trimiteți în scris. Atunci puteți și uh, aprofunda textul pe care vi l-am trimis astfel încât în final să avem un text cu adevărat bun. Cât privește punctele de conținut, șomajul în rândul tinerilor, Înțeleg că domnul Calțimachis atrage atenția asupra acestui punct. Cu toții suntem de acord că e un subiect important. V-ați referit la acest punct în amendamentul 52, însă eu m-am întrebat unde aș putea introduce acest aspect în text, unde aș putea face o trimitere și vă liniștesc cu siguranță voi uh, include în text o trimitere la această problemă, pentru că e o problemă gravă și vom găsi un loc în text unde să se menționeze acest aspect. Apoi trebuie să găsim o soluție bună pe subiectul mobilității. E un subiect uh, delicat. Doamna Ruile s-a referit la acesta, dar un compromis trebuie formulat corespunzător, trebuie găsit un echilibru <clears throat> Avem nevoie de eh, libertate de mișcare, sigur, dar trebuie respectate și drepturile. Apoi domnului eh, președinte, aș mai spune că acea reformulare la 41 <clears throat> e o idee bună. Iar la ceea ce spuneți despre energie și infrastructură energetică, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Totuși, ar fi bine să nu formulăm lucruri care să nu ne mai permită ulterior să dăm dovadă de flexibilitate. Trebuie să găsim o formulare foarte bună care să conțină acest principiu, deci uh, consumatorii vulnerabili, fără însă uh, deschide porțile pentru interpretări greșite. Poi domnul Schwab ar fi minunat dacă mi-ați putea trimite observațiile în scris. Avem amendamentul 5 despre bonduri, un lucru pe care l-am preluat de la comisie. Eu cred că e un lucru foarte curajos. Însă poate că nu sunt eu atât de curajos. De fapt, comisia e cea curajoasă. Cred că ar fi bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt și eventual să mai uh, îmbunătățim textul aici colo. Sigur că e important să finanțăm IMM-urile. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene. Nu putem reindustrializa Europa. Nu putem pune pe picioare industria fără Uh, inovare. Trebuie să promovăm, desigur, și cercetarea pentru sectorul productiv. Companiile mari au instrumentele proprii, însă companiile mici nu o pot face singure. Vă mulțumesc încă o dată. Vă stau la dispoziție în caz că mai aveți alte amendamente. Și pentru ca și subiectul uh, politicii industriale să-și găsească locul, așa cum spunea colegul, Sper că toată lumea va putea fi de acord cu noile formulări în text. Noi dorim ca unul din piloni să fie politica industrială, pentru că piața unică și protecția consumatorilor se află în strânsă legătură cu nivelul calitativ al sistemului nostru de producție. Deci nu doar sectorul servicii, ci și producerea de bunuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Sunt sigur că rezultatele vor fi foarte bune. Vom vota pe 23 ianuarie, e joia următoarei noastre întâlniri. Și vă mai pot confirma că în acea joi, e de fapt ziua principală de vot, vom avea și alte voturi mari. Sper ca toată lumea să fie prezentă joi dimineața 23 ianuarie. Se pare că nu vom mai avea nevoie de sesiunea de joi, ceea ce sper că bucură pe toată lumea, dar joi dimineață o serie de voturi importante, propunerea domnului Schwab, propunerea mea, propunerea domnului Coferati. Rog coordonatorii să noteze acest lucru. Și acum trecem la propunerea domnului Mendes cu privire la un mandat pentru simplificare în cazul vehiculelor cu motor. Aduc aminte celor prezenți în sală că pentru un mandat trebuie să avem prezenți peste jumătate din membri. Ne lipsesc însă câțiva membri în acest sens. Dacă grupurile ar putea să mai aducă oameni de pe coridoare pentru a putea vota, pentru ca domnul Mandel să obțină numărul de 21 de voturi necesare. Îi, permit, îi dăm cuvântul uh, să ne prezinte situația. Mulțumesc. Un an nou bun și din partea mea, în 2014, încununat de succes, se vede că participarea cu cât e mai puțin timp până la alegeri, cu atât mai puțin suntem în sală. Cred că toată lumea lucrează la campania pentru realegeri și acest lucru se reflectă în ceea ce facem. Am văzut rezultatele Coreper și nu mă mulțumesc acestea. Nu se acceptă nici propunerile pentru mașinile clasice, după părerea mea, au dat un semn cum că nu ar dori o asemenea propunere. Dacă nu se acceptă nimic și dacă se modifică din regulament în directivă, în special când vorbim de probleme transfrontaliere, ar fi, probabil că nici nu are rost să începem trilogul. Dacă ne aflăm atât de departe unii de ceilalți, va fi foarte greu să găsim un compromis. Pe de altă parte, dacă nu încerci, nu vei reuși niciodată. În acest sens, sper că vom mai găsi câțiva membri care să intre în sală pentru a se ajunge la 21, suntem 14 deocamdată. Poate că unii dintre dumneavoastră însă aveți uh, mandat să votați cu împuternicire? Dori să votez pentru tot PPE-ul? Da. Și vreau să arăt că suntem dispuși să găsim un compromis și de aceea e important să avem totuși un dialog tripartit. Sper că în Consiliu, poate cu noua președinție, Elena, se vor apropia de poziția Parlamentului deocamdată se află foarte departe de uh, poziția noastră și e păcat. Domnule președinte, ce propuneți să facem? Am o propunere mai practică, spune președintele. Secretariatul îmi spune că primul trialog e în după amiaza lui 23. Am putea amâna votul până dimineața lui 23. Dar aș dori să mă asigur că celelalte grupuri politice sunt de acord cu poziția dumneavoastră, altfel nu veți primi votul. Aș dori să mi se transmită din partea celorlalte grupuri că sunteți de acord că ar trebui începute negocierile cu ciuda rezervelor. Poate coordonatorii mi-ar putea indica poziția lor. Sau un vot orientativ pe principii. Doamna Chepard. Doriți să ne spuneți ce poziție aveți? Grupul meu susține propunerea domnului Mendes. Problema e că nu știu unde sunt colegii în acest moment. Acum telefonăm și căutăm. Poate am putea discuta un alt raport între timp, poate mai vin unii alții între timp. Dar în principiu noi suntem de acord cu propunerea domnului Mandes. Nu e deloc un vot negativ din partea noastră. Să nu se înțeleagă greșit. Pepe, domnul Schwab. Domnul s a fost raportorul nostru, știm câte știu, toate sunt în regulă, suntem gata pentru vot. Din păcate, nici noi nu suntem toți aici, dar suntem măcar opt. Am putea contribui o treime la majoritate. Problema e că în acest moment se desfășoară voturi în alte comisii și asta e marea problemă. Așadar, să fac o propunere, spune președintele pentru că și eu sunt raportor din umbră și eu sunt de acord cu această direcție. E clar că veți primi mandatul, toată lumea pare să susțină direcția. De aceea eu propun nu Am văzut că există susținere din partea tuturor grupurilor. O iau ca pe o autorizare clară ca noi să pregătim cu Consiliul tot ce trebuie pentru uh, un dialog tripartit în după amiaza lui 23 iar propun ca votul oficial pentru a confirma acest mandat să facem în dimineața lui 23, să se spunem clar Consiliului că nu punem la îndoială mandatul și că toate grupurile susțin acest mandat. Cred că nu vom uh, avea probleme în acest sens și atunci nu mai are rost să aducem oamenii înăuntru doar pentru un uh, vot foarte rapid. Dacă domnul raportor e de acord, cred că poziția tuturor grupurilor a fost una clară. Dacă toată lumea e de acord, dacă coordonatorii sunt de acord, toată lumea e de acord, doamn raportor. Da, mulțumesc. E, cred, cea mai bună soluție. Aș vrea să, să păstrăm uh, programul în plenară, pentru că aș vrea să votăm pentru o primă lectură avem doar o singură lună pentru negocieri și dacă primul trilog are loc pe 23, va fi dificil să găsim un compromis până la urmă. Și aș vrea să păstrăm programul în plenară, ca să nu fi lucrat degeaba până la urmă. Da, nu e nicio problemă, spune președintele putem discuta în martie și avem flexibilitatea. Votul final putem duce chiar până în aprilie. Să avea încă o lună de negociere înainte de a trebui să finalizați dosarul. Cred că putem face acest lucru. Bine, vă mulțumesc. Sper că vom progresa și pe acest dosar. Vă aduc aminte, pentru că nu, nu au fost cu toții prezenți, mai devreme pe 23 ianuarie, 22 după amiază, domnul ministru Hatzidakis va fi prezent, deci veți putea pune întrebări 22 ianuarie la ora 3. Domnul îți va fi prezent. Sper că veți fi prezenți în număr cât mai mare. Bine, trecem mai departe. Următorul punct. Raportul important al domnului Schwab. Securitatea rețelelor. 33 de amendamente Raportorii sunt prezenți, în mandese aici. Domnul Engström nu este aici, nu știu dacă vine. Eu sunt prezent. Putem uh, da cuvântul directorului Schwab. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc, dragi raportori din umbra. Mulțumesc pentru posibilitatea de a putea prezenta aici propuneri de compromis pe care le-am discutat ieri într-o discuție uh, uh, raportelor din umbră. Au existat peste 200 de amendamente plus cele vreo 90 din Comisia ITRE. Colega Pilar de Castillo a obținut un vot foarte bun acolo și ne-am apropiat foarte mult cât privește conținutul. Ei mulțumesc și ei. S-au discutat și în AFET și așteptăm raportul în LIBE care va avea loc luni. După votul în LIBE am avut acolo câteva probleme la început, în special cât privește problemele de protecția datelor, dar și din partea raportului uh, Comisiei Libe mi s-a promis că lucrurile vor merge cum trebuie. Așteptăm votul acolo, însă în general există o coerență mare între toate grupurile și de aceea cred că cele 33 de propuneri de compromis pe care le avem aici, cu modificările discutate ieri, corespund destul de mult cu ceea ce putem susține în grupul acesta al nostru. Dacă îmi permiteți, aș prezenta pe scurt punctele principale. Am textul în engleză vrem o întărire a aspectelor de încredere în cooperarea între actorii economici și autoritățile publice. În al doilea rând, și toată lumea a fost de acord, doriți să întărim aspectele de protecție a datelor, fiind însă întotdeauna clar că atunci când datele cu caracter personal joacă un rol, e importantă reglementarea europeană cu privire la protecția datelor. E vorba și de infrastructura, e vorba de actorii din anexa 2, de infrastructura critică pe care aceștia o folosesc. E vorba în special de articolele 8, 9 și 13 și 14 cât privește problemele de protecția datelor. Am uh, reținut și poziția domnului Gavzes Ramon, care dorește promovarea cercetării și dezvoltării când vorbim de securitatea rețelelor. N-am discutat-o prea clar, dar și la noi în țară mulți spun că iată am reușit acum 20 de ani să înființăm un jucător uh, european în domeniul aviației, astăzi firma se cheamă Airbus, acum 20 de ani erau mai multe firme mici. Din păcate, în domeniul rețelelor nu am reușit acest lucru, depindem de americani și de chinezi, deși un domeniu atât de important și de aceea uh, mulțumesc mult domnului Ramon pentru propunere. În al patrulea rând, special la propunerea compromis 8, vrem să ne asigurăm că structurile de supraveghere existente să fie păstrate, să nu existe uh, dubluri, paralelisme, dar să-și poată face activitatea. Deci cei care trebuie să raporteze astăzi deja pe probleme de securitate să nu dublăm, după cum spuneam, organizațiile, autoritățile, ci eventual doar să modificăm sarcinile acestora. Apoi am cerut o implicare mai puternică a actorilor pieței, ați cerut-o chiar dumneavoastră, domnule președinte, avem acea abordare pe două căi, informații către autoritățile de supraveghere, dar și informarea din partea autorităților de supraveghere către companiile private. Iată, informațiile trebuie să circule bidirecțional. Acest lucru nu poate decât avantaja această rețea. Apoi, articolul 10, un așa numit sistem de alertă rapidă, sintagma în engleză without undue delay, care trebuie să se asigure că companiile trebuie să anunțe imediat cazurile atunci când sunt relevante, asigurându-ne totuși că publicarea acestor informații se face numai atunci când e relevant pentru opinia publică. În rest, autoritatea menționează aceste lucruri doar în raportul anual. Apoi articolul 14, obligațiile de notificare. L-am uh, modificat ușor. Am integrat mai puternic participanții la piață, am spus cum se face evaluarea informațiilor, caracterul privat al acestora, apoi regulile de protecție a datelor au fost întărite și ne-am asigurat că nu toți actorii de pe piață intră în anexa 2, ci există posibilitatea intrării benevole. Am preluat și propunerea Comisiei ITRE, și anume ca companiile notate la bursă să menționeze eventuale atacuri cibernetice de bunăvoie în raportul lor anual. S-a pus întrebarea de ce doar companiile listate la bursă. Eu am spus că dispoziții europene există doar pentru companie uh, notate la bursă, pentru IMM-uri. Am eliminat acest raport anual acum câțiva ani și ar fi bine să rămânem coerenți în uh, legiferarea noastră. <clears throat> Apoi punctul 8, articolul 15, cum să arate auditurile, această propunere de compromis se citește împreună cu 13a. Statele membre au posibilitatea de a face audituri suplimentare dacă găsesc probleme pe teritoriul propriu. Am avut exemplu cu colegul Schlüter ieri. În Suedia, de exemplu, producția de Hamei se desfășoară într-un singur loc, deci o situație critică. Articolul 13a dă posibilitatea ca fiecare stat membru să-și evalueze singur situația critică a diversilor producători. Nu știu care va fi poziția raportorului din umbră, însă domnul Schlitter spunea ieri că ar vrea să vadă în anexa 2 și lanțul furnizorilor de alimente. Să vedem dacă se poate face, vom discuta cu Comisia Libe. La 16, la standarde, aș dori doar să spun că e important ca standardele europene și cele internaționale să fie interoperabile, să fie conectabile. Apoi propunerea domnului Engström de a fi standarde deschise, nu am putut prelua întru totul această propunere, pentru că definiția unui standard deschis e un pic neclară. Însă eu cred că dorința domnului Engström cu interoperabilitatea va fi atinsă. Sancțiunile apar doar când uh, există voință, sau neatenție majoră se numesc sectoarele afectate și ne-am pus de acord ca toate infrastructurile să fie incluse în domeniul de aplicare, cele la care se ajunge la concluzia că sunt infrastructuri critice. Acestea trebuie să fie, în engleză, resilient, Anumite sectoare nu au fost incluse doar pentru că pe infrastructura lor ar putea fi oferite servicii critice, ci am avut ieri punctul menționat de domnul Garces Ramon în ce măsură includem canalele de comunicațiile de multicanal și nu am înțeles de ce să includem anumiți operatori și alții nu. Vorbim de comunicații critice când pe infrastructura respectivă au loc transmisiuni critice, dar structura infrastructura poate fi folosită și pentru servicii critice și pentru servicii necritice. Și această directivă ar trebui să se refere doar la cele critice. Sper, domnule președinte, că astfel v-am uh, prezentat întrebările de de tehnice. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare, mulțumesc pentru susținere. Mai există câteva amendamente pe care secretariatul le va clarifica cu serviciul juridic și sper că săptămâna viitoare vom ajunge la un vot bun. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And... Mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru activitatea deosebit de importantă pe marginea acestui dosar și sunt mulțumit că am avut și o colaborare bună cu Comisia ITRE, care au avut un rol de, important de jucat. Domnul Garces Ramon este invitat acum să vorbească. Este raportorul din urmă pentru SND. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult și domnului Schwab pentru munca pe care a depus-o. De asemenea, îi mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut. Sper că toate eforturile noastre vă duce la rezultate bune. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră și cu raportorul principal și am făcut progrese importante, dar bineînțeles toată lumea știe cât de importantă este această directivă prin conținutul ei, dar și prin contextul în care lucrăm. Grupurile politice fac așadar un efort real aici în Comisia IMCO pentru a elabora un raport bun, care ne dorim să fie larg, să ajungă departe și să se bucure de consens. Și cred că eforturile merită, merită să facem aceste eforturi. Această directivă se referă la siguranța rețelelor de comunicații, aspecte foarte importante, mai ales când e vorba de tranzacții economice, de comerț internațional, dar sunt, sunt importante și când e vorba de comunicarea între cetățeni. Aici e vorba atât de sectorul privat, cât și de sectorul public, pentru că aspectele de informare și de comunicare cu cetățenii, ele sunt foarte importante în întregul spectru al societății noastre. Și de aceea, eurodeputații, Parlamentul European, trebuie să ajungă să comunice niște idei um, clare și de înțeles pentru cetățeni și Trebuie așadar să găsim, să readucem o încredere de plină în uh, această sferă a comunicațiilor, lucru esențial uh, pentru această directivă. Și în acest sens, noi, în grupul socialiștilor, am uh, venit cu o serie de amendamente la um, raportul domnului Schwab. Nouă dintre acestea au fost luate în considerare, au fost uh, incluse în amendamentele de compromis și suntem foarte mulțumiți de faptul că ideea de sprijinire a cercetării și a activității universitare a fost uh, menționată în acest raport pentru a sublinia, uh, pentru a da formă unor domenii acoperite de, de, de directivă. Și apoi mai este și ideea că această directivă va duce la o îmbunătățire a transparenței. Uh, pentru că în acest moment există dificultăți de înțelegere uh, când vine vorba de noile tehnologii, uh, ITNC și așa mai departe. E bine, noi nu vrem ca aceste dificultăți să, să constituie un, o barieră. Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță, să fie siguri că tranzacțiile lor personale, financiare, economice și așa mai departe um, beneficiază de o garanție și sunt protejate. În dezbaterea pe care am avut-o ieri, în cadrul reuniunilor, reuniunii cu, coordonator, cu raportori din umbră, am pus accent pe faptul că această directivă nu ar trebui să lase loc de interpretări în ceea ce privește rolul important al drepturilor uh, fundamentale în domeniul ITNC, uh, statul de drept și așa mai departe aspecte foarte importante, având în vedere contextul în care ne desfășurăm acum activitatea. Și de aceea rugăm pe raportor să facă un uh, efort special pentru a include și acest uh, aspect, mai ales când e vorba de uh, tranzacțiile informatice. Am mai avut un amendament care se referă nu doar la um, activitățile de pe internet, ci uh, și la integrarea dispozitivelor diferite, um, tablete și astfel de uh, dispozitive electronice, ca să fie și acestea incluse în domeniul de aplicare al directivei. Și, în sfârșit, aș spune că aici uh, Um, cererile care sunt adresate companiilor, um, condițiile pentru acestea, trebuie să fie menținute, pentru că este foarte important să garantăm că autoritățile de stat să poată să tragă la răspundere companiile, operatorii economici, dacă se întâmplă incidente grave care ar putea să, dăuneze dauneze um, și să pericliteze încrederea cetățenilor. Această idee, așadar, a răspunderii este inclusă în uh, faptul că statele trebuie să respecte statul de drept și că nu trebuie să facem rabat uh, în nici mai mică măsură în aceste domenii. Apoi, încă un lucru, am considerat că ar trebui să fie incluse și serviciile multiplatforme și apoi, de asemenea, și lanțurile de distribuție alimentare să fie și ele acoperite, pentru că noi considerăm că aceste domenii uh, în aceste domenii este foarte importantă o verificare uh, foarte serioasă a îndeplinirii cerințelor de, de siguranță. Apoi, când vine vorba de sectorul alimentar și uh, de siguranță alimentară, e bine, aceste aspecte sunt foarte importante pentru că ele afectează la fel ca și sănătatea uh, um, foarte mult viața oamenilor, sunt foarte importante pentru cetățeni și așadar aceste servicii multiplatformă uh, sunt domenii unde se întâmplă um, progrese foarte impresionante și în viitor, cu siguranță, acestea vor ocupa um, un um, loc mai mare în uh, ceea ce trebuie noi să ținem um, în ceea ce trebuie noi să ținem cont. Președintele, mulțumim, domnule Manders. Îmi pare uh, rău că am uh, lipsit, dar uh, am fost rugat de către uh, televiziune să fac câteva comentarii cu privire la raportul anterior. E important să facem și comunicare. De aceea am lipsit. Vreau să-i mulțumesc colegului meu, Andreas, pentru munca pe care a depus-o și îmi pare rău că n-am fost ieri acolo, dar în principiu, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a ținut cont de majoritatea amendamentelor. Desigur, trebuie să mă consult și cu colegii de la ITRE și de la LIBE din grupul ALDE pentru a fi sigur că sunt și ei de acord, dar în principiu cred că lucrurile vor merge bine și abia aștept să fiu um, prezent la următoarea ședință cu um, raportorul din umbră, care cred că este prevăzută săptămâna viitoare. Cam atât aș avea de spus, putem să mergem mai departe și cred că acest raport se îndreaptă către un dezvoltament fericit. Okay. Um, I think Mr. Engstrom is not... Președintele, cred că domnul Engstrom nu este aici, așa că voi face eu câteva comentarii. În primul rând, grupul nostru am fost destul de select, a fost destul de selectiv cu depunerea de amendamente și uh, în principiu, sprijinim foarte mult abordarea domnului Schwab și vrem să facem progres în acest sens. Cred că ultimele preocupări uh, pe care le mai am încă uh, și care um, n-au fost preluate în amendamentele de compromis se referă la natura foarte sensibilă și uh, controversată a schimbului de date Um, între operatori, mai ales în ceea ce privește vulnerabilitățile și este foarte important, vulnerabilitățile sistemului. Este foarte important să avem un cadru de încredere în care operatorii să facă schimb de informații confidențiale. Aici trebuie să să nu fie, să fie date care nu trebuie să fie făcute publice sub nicio formă. Am uh, menționat, am observat că în propunerea inițială a Comisie existau niște considerente care erau destul de puternice. La 28, de exemplu, Comisia spunea despre faptul că autoritățile competente ar trebui să fie atente să conserve uh, canalele de încredere pentru schimbul de informații și că uh, publicarea ar trebui să se facă doar în uh, cadrul uh, unor interese um, uh, publice, dar să se țină cont de uh, daunele care ar putea să fie aduse operatorilor economici și apoi autoritățile de asemenea să fie atente la păstrarea caracterului strict confidențial al anumitor um, um, date legate de vulnerabilități și din câte am văzut eu, cel puțin în unul dintre amendamentele de compromis, cred că are o formulare mult prea slabă și care nu este compatibilă cu ceea ce uh, cere Comisia în considerentele sale și l-am rugat să se um, aplece asupra acestui subiect pentru a ne asigura uh, Uh, cu toții ne-a sigurat și pe noi, dar și pe dumnealui că aici nu vom avea o chestiune care să ducă după aceea la probleme. Și um, ne-a asigurat că este dispus să facă acest lucru în toate domeniile unde apar astfel de aspecte și cred că dacă s-a întâmplat acest lucru, aș fi uh, mult mai mulțumit de compromisurile, uh, amendamentele de compromis la care am ajuns. Vreau să invit uh, comisia să intervină. Nu știu dacă mai are cineva uh, intenția să intervină acum pe acest subiect. Domnul Calve este reprezentantul comisiei în acest moment pentru că um, cred că um, colegul anterior s-a mutat către o altă funcție. Îi dorim toate cele bune. Așadar, vă invităm să ne spuneți care sunt opiniile noastre cu privire la aceste amendamente de compromis, după care vom veni la raportul principal, domnul Schwab. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru faptul că Comisia dumneavoastră a sprijinit uh, textul pe care îl discutăm. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor, domnului Schwab, pentru contribuția sa și uh, pentru tot ce a făcut pentru Uh, ca acest dosar să progreseze. Sperăm uh, să facem uh, pași importanți înainte și să ajungem la un acord. Pe ansamblu, vă pot spune că amendamentele care au fost înaintate și care au fost prezentate succint de către domnul raportor <clears throat> pot fi acceptate de către Comisie cu câteva excepții de amănunt. Bineînțeles că recunoaștem ce am spus de la început, respectiv că Astfel de sisteme pot uh, funcționa doar dacă reușim uh, să obținem încredere, încredere în rândul uh, sectorului public, privat, între statele membre și dacă fluxul de informații între uh, operatorii uh, de piață și autoritățile publice uh, funcționează bine. Dar, încă o dată, e nevoie de uh, un climat de încredere în acest sens. Întotdeauna am spus că structurile existente la nivel național trebuie să fie menținute. Dacă această structură pe mai multe niveluri, la mai multe paliere, uh, pe care dorim uh, să o impunem să funcționeze. Nu dorim să impunem uh, schimbări de structură. Am insistat doar să existe un punct național de contact care să fie ușor de identificat și care să reprezinte țara respectivă sau autoritatea de supraveghere Uh, apoi uh, suntem conștienți și de faptul că uh, dezvăluirea timpurie a unor informații înspre opinia publică care să afecteze negativ operatorii pe piață poate, poate, poate pune probleme. E clar că decizia trebuie să fie luată la, de către factorii implicați de la caz la caz, trebuie să intervină. De asemenea, am uh, subliniat și uh, dimensiunea industrială sau de uh, piață aici în securitatea de în strategia de securitate vorbim foarte mult despre programele de, cer- de programele de cercetare. Ne bucurăm că această chestiune este abordată de către raportor. am dorit doar să insistăm asupra acoperirii de către operatorii de piață a serviciilor de administrație publică. Ne dorim de ce serviciile publice folosesc tot mai puțin uh, hârtie și depind tot mai mult de uh, serviciile uh, informatice, de serviciile IT și deci dorim ca această situație să fie și ea acoperită, precum și definirea uh, operatorilor de piață care ar trebui să fie incluși. Companiile internet cele mai importante care furnizează servicii ar trebui să fie incluse, evident, dar nu am dorit să avem o definiție prea restrictivă astăzi uh, a serviciilor IT, uh, pentru că probabil că uh, în 5 ani peisajul mediatic, pe, pe, acest peisaj digital se va schimba pentru că evoluează foarte repede, deci nu dorim așa chiar doar de dragul Uh, de amorul artei, să avem o definiție. Uh, uh, Microsoft a spus că intenționează ca în câteva săptămâni să lanseze o structură care să se bazeze doar pe clouduri. Nu știm cum încă, însă acest peisaj va evolua în 5 ani. Probabil că ar fi bine să includem cât mai multă flexibilitate în această definiție pentru a putea acoperi toate serviciile și a infrastructurilor critice când Uh, apar sau sunt uh, lansate pe piață, pentru că ele sunt foarte importante pentru economie și pentru societatea noastră. Deci, în concluzie, vă pot spune că ne bucurăm de felul în care uh, evoluează situația, vă mulțumim pentru sprijinul acordat de către Comisia dumneavoastră și în legătură cu chestiunile care încă au rămas în suspens, sunt convins că le vom putea soluționa prin discuții. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului raportor pentru reacții și pentru uh, o sintetizare. Äh, Mulțumesc. Nu sunt multe lucruri la care ar trebui să mă refer acum. <clears throat> Față de cele spuse de comisie, domeniul autorităților publice, prin natura lor, e un domeniu obligat să garanteze siguranța propriilor sisteme. Eu am uh, sunt obligat să am o mare încredere în statele membre, deci nu mă îndoiesc că și fără o lege în acest sens, statele membre respectă această obligație. Dacă Comisia are dubii, ar fi foarte bine să ne spuneți exact unde, în ce punct statele membre nu își respectă aceste obligații și atunci am vedea ce putem face. Oricum, și în celelalte, nici în celelalte comisii, ITRE și LIBE nu au preluat această cerere a comisiei. Știu că există dubii, dar ar trebui să ni se arate foarte clar ce stat membru greșește și în ce punct anume. Dacă așa ar sta lucrurile, ar fi un subiect uh, important și ar merita discutat. Dar, așa cum am spus, noi plecăm de la ideea că statele membre își fac treaba așa cum trebuie. Și dori să mai revin repede la cele spuse de domnul președinte, confidențialitate. Um, mai putem lucra la această propunere de compromis, însă în momentul de față am preluat propunerea Comisiei ITRE, de aceea textul sună așa cum sună. În încheiere aș mai menționa un punct important din punctul meu de vedere. E vorba de datele consumatorilor și companiilor europene. Deși e clar că siguranța rețelelor e obligația furnizorilor respectivi, în acest dosar este clar că vrem să ne asigurăm uh, că providerii trebuie să se asigure de siguranța rețelelor lor și să fie siguri că informațiile pe care le dau autorităților publice nu pot fi folosite în alte scopuri. Și de aceea spunem clar în articolul 6, și s-ar putea să existe probleme în anumite state membre, dar vreau să o spun foarte clar, ne-am asigurat așadar că avem aceste garanții. Sigur, avem serviciile secrete despre care oricum nu se prea știe exact ce fac. Dar mai există și alte uh, două autorități. Poliția, care trebuie să verifice criminalitatea cibernetică, și ce avem nevoie, o a treia autoritate civilă care discută cu actorii economici ce pericole există și cum uh, pot fi prevenite acestea. Nu putem amesteca această activitate cu autoritățile uh, serviciilor de informații. Nu are rost și nu putem face acest lucru. Și s-ar putea, deci, ca în anumite state membre unde lucrurile funcționează astfel în ziua de azi, uh, acestea vor avea dificultăți în transpunerea directivei, dar cred că mă pot baza pe susținerea colegilor din această clădire. E clar că aceste sarcini trebuie diferențiate. Serviciile secrete sunt una, autoritățile de aplicare a legii sunt altele, și avem nevoie de acest al treilea pion. Sper că acest articol 6 poate fi susținut de toată lumea în această formă, rest cred că suntem de acord cu toții și de aceea cred că votul va fi unul foarte simplu. Mulțumesc! Good. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru tot ce ați făcut, dar aș dori și eu să confirm că vom vota joia viitoare va fi o zi de vot foarte importantă pentru aceste propuneri foarte importante. Sper ca toată lumea să poată participa la această votare. Vă mulțumesc încă o dată. Și acum trec la propriul raport. E vorba de un aviz din partea comisiei noastre referitor la propunerea comisiei la uh, pachetul Telecom, uh, comunicarea pentru a obține un uh, continent uh, uh, conectat. Uh, mă bucur că reprezentantul Comisiei, domnul Willen, este în sală. Domnul, doamna Torn îl reprezintă pe domnul Bastos, fac lista prezenței. Nu știu dacă domnul Van Dillen vine. Domnul Benian îmi cer scuze, nu știu dacă vine. Domnul Kreutzmann sosește. Deci, Poate ar fi mai bine să facem o pauză de 5 minute pentru a permite colegilor să sosească. Nu știu dacă domnul Engström n-a fost de dimineață, nu știu dacă sosește mai târziu. Uh, cred că participă la o altă reuniune a raportorilor din umbră, deci vă propun să facem o pauză scurtă. Dacă doriți să profitați de mașinile ultra-tehnologizate pentru cafele și după aceea o, o, uh, reluăm reuniunea la 10 și jumătate.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 her name. Uh, uh, ladies and gentlemen, I think, um, I think we have... Domnilor și domnilor, iată, uh, toată lumea a sosit. Uh, putem să ne reluăm lucrările. Mă bucur de acest lucru. Văd că și domnul Engstrom a sosit, bun venit, și doamna Galo. Uh, doamna Tunes, doamna Colin Langen, domnul Kreutzmann încă nu a sosit, dar știm că va sosi anunța, sperăm că vine. Cred că ar fi bine să începem acum cu permisiunea dumneavoastră. dori, înainte de toate, să mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția la îmbunătățirea propunerii comisiei și a raportului meu. După cum știți, am avut 300 de amendamente suplimentare și aș dori să vă uh, informez acum în legătură cu starea actuală. Mulțumesc și uh, secretariatului care în timpul săptămânii de Crăciun a reușit uh, să muncească cu străduințe inimaginabile să obțină 33 de amendamente de compromis. Uh, luasem dosarul domnului Schwab. Uh, sunt așa puțin, uh, uh puțin perplex. Avem 33 de amendamente de compromis cu privire la elementele cu privire la pro, uh, protecția consum, consumatorilor. Cu ele vom începe Aș dori însă să fac o recapitulare acum, pentru cei care doar uh, acum uh, se familiarizează cu dezbaterea. Poate că vă amintiți că am avut un acord transpartinic cu privire la schimbarea propunerii Comisiei, astfel încât să ne dăm acordul cu privire la drepturile consumatorilor ca amendamente la directiva cu privire la uh, servicii și la drepturile consumatorilor. E o propunere care a fost votată de toată lumea și a fost bine primită și de către factori implicați. Uh, sper ca uh, Comisia să accepte această propunere pentru că acum mai mult decât oricând sunt convins că e singura abordare posibilă. Acum, în legătură cu amendamentele, am încercat să includem uh, amendamente de mari dimensiuni. Uh, uh au fost foarte multe elemente care uh, credeam eu vor consolida propunerea. Nu am acceptat toate propunerile co- colegilor, dar am avut totuși o dezbatere foarte constructivă. Am uh, avut o reuniune în care am analizat toate compromisurile în detaliu și vă pot anunța, acum vă pot spune că va exista și o versiune 2 a amendamentelor de compromis care vă va fi trimisă săptămâna viitoare și care vor încerca să includă schimbările pe care le-am convenit cu raportorii din umbră ieri. Colegii care au participat la această dezbatere știu ce conțin aceste amendamente de compromis. Nu o să intru acum în prea multe amănunte, dar, apropo, înainte de a prezenta aceste amendamente, aș dori să vă spun că toate, toți colegii care au înaintat amendamente, uh, doamna Tun, doamna Corin Lange și domnul, uh, doamna Galo și domnul Arias uh, în sală, cu toții au depus amendamente, cu toții veți primi ați primit uh, amendamentele de compromis. Sper că ați uh, avut uh, timp să le citiți și să observați că am încercat să includ și amendamentele dumneavoastră. Acum câteva observații de conținut, de amănut. Am urmărit această propunere de schimbare a propunerii. În primul rând, avem câteva cerințe suplimentare cu privire la obligațiile de contract precontractuale Uh, operatorii naționali ar trebui să aplice aceste dispoziții pe piețele naționale. Cred că toată lumea e de acord cu această formulare. Există însă câteva uh, observații cu privire la uh, informațiile uh, de terminal și adaptarea uh, acestora la noile serviciile, servicii. Și dacă vor uh, aceste adaptări vor uh, necesita costuri suplimentare voi încerca într-un considerent să reformulez această chestiune. Mai există un aspect foarte important pe care trebuie să-l examinăm în, din perspectiva drepturilor consumatorilor, referitor la armonizarea acordării de despăgubiri dacă se uh, constată că drepturile consumatorilor nu au fost uh, respectate. Domnul Engstrom a pus această problemă și alte grupuri uh, au făcut-o. E vorba de capacitatea uh, consumatorului de a rezilia un contract dacă consideră că uh, furnizarea serviciului respectiv nu se ridică la înălțimea așteptărilor din perspectiva calității, a vitezei și a fiabilității. Am uh, îmbunătățit o serie de condiții, de exemplu, am vorbit foarte mult de transparență. Dar sigur că în acest context al armonizării, de acordării de despăgubiri, uh, va trebui să mai continuăm dezbaterile pentru că știu că va fi foarte greu să aplicăm uh, aceste prevederi uh, armonizate, mai ales în domeniul comunicărilor electronice. Am cerut și consiliere juridică pentru că e vorba de un subiect foarte uh, complex, mai ales uh, din perspectiva inter interacțiunii între această propunere și uh, propunerea cu privire la drepturile consumatorilor. Ehm, în urma reuniunii cu eh, raportorii din umbră am propus să fac câteva schimbări, câteva amendamente, mai ales în ce privește eh, descrierea ehm, contractelor mai ales în ce privește ehm, informațiile eh, prealabile și cele conținute în contract. Au fost foarte multe propuneri noi în legătură cu uh, definirea acestei Uh, durate de executare a serviciului, de furnizare a serviciului. Formularea esențială uh, în urma compromisului este că pentru legături de date fixe vom încerca să ținem cont de viteza de descărcare a datelor pentru uh, aparatele mobile Uh, sigur că trebuie să ținem cont de uh, viteza disponibilă în statul de uh, reședință al consumatorului. Sigur, sunt convins că și Comisia interesată de această formulare va, o va analiza în amănunt. Am avut o dezbatere cu privire la uh, serviciile cuplate. Știu că e un aspect foarte delicat cred că reprezentantul Comisiei ne poate confirma acest lucru, știm că directiva cu privire la serviciile universale se aplică și serviciilor uh, de telecomunicații electronice și nu serviciilor uh, de televiziune și altor uh, servicii mass media. Deci avem aceste pachete cuplate în care o parte din contract se referă și la comunicațiile electronice. Și se pune problema uh, Uh, nerespectării clauzelor contractuale. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă cu serviciul cuplat. Cred că din punct de vedere juridic putem să uh, tratăm separat serviciile uh, televizuale, dar nu cred că va fi posibil să introducem uh, în contract o propunere, o schimbare care să se aplice uh, comunicațiilor electronice. Știu că anumiți colegi ar dori să procedăm astfel. Va trebui să continuăm să aprofundăm această chestiune. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să intervină. Uh, poate, ne, poate da și anumită consiliere juridică, oricum va fi foarte util orice contribuție în acest sens pentru mine. În ceea ce privește controlul consumului, aici am ajuns la un acord, uh, chiar uh, și pe chestiunile de amănunt. Sunt de acord cu acceptarea tuturor pachetelor din partea raportorilor din umbră cu privire la serviciile de urgență, deci prevederile 112, care nu figurau în uh, propunerea inițială a Comisiei, dar am uh, profitat de această ocazie care ni se oferă, e una dintre, unul dintre avantajele abordării mele, să includem și serviciile de urgență. Și am avut ocazia să uh, consolidăm aceste prevederi și uh, doamnei Verniu aș dori să-i spun, ea mi-a făcut reproșul că am diluat o parte din propunerea sa, am uh, încercat să includ uh, doleanțele dumneavoastră, dar aș dori să o rog să clarifice uh, propunerile sale cu privire la articolul 26a. Aș, i-aș fi recunoscător dacă uh, ne-ar putea prezenta puțin uh, ideile sale și împreună cu raportorii din umbră vom vedea dacă putem fi de acord. Și în ce privește înlesnirea schimbării de furnizor, eu personal uh, aveam, mi-aș fi dorit să nu uh, complicăm situația, dar uh, colegii au avut câștig de cauză, deci, iată, aici pot să vă propun să fim mai prescriptivi Um, permițând uh, um, furnizorului, uh, deci noului furnizor să uh, se ocupe de întreg, întregul proces. Cred că acest lucru figura și în propunerea inițială a Comisiei. Iată care e situația, cum stau lucrurile. Sper că colegii consideră că le-am inclus amendamentele în mod satisfăcător. În încheiere, aș dori să mă refer la al doilea element cheie al propunerii noastre, E vorba de un element pe care l-am reținut în ce privire la uh, internetul în acces liber. E abordarea potrivită, cred. Eu cred că trebuie să avem un regulament în acest domeniu pentru că e nevoie de certitudine, mai ales pentru statele membre. Trebuie să le arătăm că avem un cadru juridic uh, coerent în întreaga Uniune Europeană. Um, aici uh, în ce privește regulamentul cu privire la internetul în acces deschis, am primit amendamente foarte detaliate în legătură cu formularea pe care le-am examinat cu mare atenție și raportorii din umbră și toți cei care au depus amendamente vor primi um, câteva propuneri în acest sens pentru săptămâna viitoare, pe care sperăm să le putem discuta la uh, o reuniune cu raportorii din umbră, miercuri după masa, între timp, uh, putând uh, eu să particip și la uh, conferința de presă cu domnul Barnier, după aceea deci vom avea această reuniune. Nu o să intru acum în amănunte, dar o să vă explic cam cum văd eu lucrurile. BEREC ne-a trimis un document foarte interesant. Cred că, regulament, cred că autoritatea de reglementare franceză a întocmit acest document în legătură cu amendamentele deci acest document cred că conține idei foarte, foarte interesante, foarte utile. Nu știu dacă raportorii din umbră au primit acest document, dacă nu, vă rog să îi uh, cereți doamnei Hart să vă trimită o copie. Din punctul meu de vedere, problema e să obținem un text legislativ care să fie clar, neechivoc și care să uh, ofere certitudine juridică Uh, care să ne permită să uh, ne desfășurăm activitatea și am fost foarte strict în legătură cu concepte care nu sunt clare, greu de, care sunt greu de înțeles și care sunt echivoce. Van Heren, înainte a încercat să mă uh, convingă, nu cred că uh, internetul, internetul cu acces liber ar trebui să figureze în această propunere. De asemenea, Uh, trebuie să fim foarte clari în legătură cu serviciile specializate, care este uh, trăsătura principală care face diferența între un, între un uh, serviciu specializat de un serviciu de, de acces la internet. Eu am cred că ar trebui să avem o abordare aproape de tip uh, medico-legal. Deci, cred că trebuie să fim foarte, foarte clar, să nu lăsăm nimic la uh, uh, întâmplare, pentru că după ce ai reglementat în acest domeniu al uh, serviciilor de acces la internet, Uh, trebuie să uh, prevezi cum ai putea să uh, eviți un potențial conflict și cum poți să eviți comportamentul discriminatoriu. Știți că în directiva în vigoare există astfel de prevederi care abordează deci, um, comportamentul discriminatoriu. Sigur că în acest regulament nu trebuie să inventăm roata de la zero, avem în directiva actuală aceste prevederi. Uh, Uh, care ar putea fi considerate ca fiind de succes. Deci nu cred că trebuie să facem o schimbare radicală, să schimbăm uh, în mod uh, dramatic practicile existente. Deci, după aceste definiții foarte clare, trebuie să vedem ce trebuie să facem în continuare. Prevederea de servicii specializate nu trebuie să ducă la o scădere a calității serviciului uh, de bază, a serviciului internet. În fine, din punct de vedere practic, la articolul 23.5 e de competența exclusivă a Comisiei ITRE și a doamnei Del Castillo. Aici nu voi propune amendamente de compromis. Aștept să văd ce se desprinde în urma dezbaterii doamnei Del Castillo după aceea vom discuta, pentru că știu că Comisia de Industrie uh, e competentă în acest domeniu și de obicei suntem mulțumiți cu abordarea acestei comisii, deci nu cred că trebuie să pierdem noi timpul. Iată ce doream să vă spun uh, așa Uh, știu că am avut o intervenție îndelungată. Am uh, făcut uh, totuși progrese, vă mulțumesc pentru ele și îi rog pe colegi să-și aducă contribuția la dezbatere. Îi rog și pe colegii care au depus amendamente să participe la dezbatere. Doamna Tune primește acum cuvântul numele doamnei Bastos. Thank you very much. So I... Mulțumesc. Am... <clears throat> Voi citi ce spune doamna Bastos. Din păcate, din cauza faptului că a trebuit să particip la audiere publică la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, aspecte sociale. Deci nu pot fi prezent astăzi aici. În primul rând aș dori să, mulțu- să subliniez calitatea acestui raport cu care PPE este de acord, domnule președinte. Suntem de acord cu această abordare pe care raportorul o propune, îmbunătățirea drepturilor consumatorilor, se realizează mai bine acest lucru modificând directiva cu privire la servicii universale, uh, respingând propunerea Comisiei de armonizare într-un regulament. Sunt de părere că există un consens pe acest subiect, însă în ciuda acordului nostru cu privire la text, există 300 de amendamente acum. Eu, ca raportor din umbră al PPE, am venit cu îmbunătățiri în forma 18 amendamente. Pe de altă parte, am venit cu amendamente tehnice care extrag elementele regulamentului din uh, directiva cu privire la accesul universal din directiva. De asemenea, se mai vorbește de eliminarea unor uh, articole. Odată ce sunt transferate regulile către Directiva Serviciilor Universale, nu va mai fi nevoie să păstrăm considerentele legate de drepturile consumatorilor. Pe de altă parte, am propus amendamente pentru a îmbunătăți propunerea inițială. Ceea ce privește aliniatul 3 din articolul 21, nu suntem de acord cu părerea raportorului că ar trebui eliminat întregul articol. Amendamentul 947 nu elimină referințele la nediscriminare pe motive de naționalitate și reședință. Libertatea furnizării de servicii și libertatea alegerii uh, locului. Deși sunt garantate de tratat, constatăm că trimiterea la aceste principii ar trebui păstrat, pentru că nu strică niciodată să le reiterăm. Suntem de acord că crearea unui mecanism care să reglementeze consumul, vorbitorul se corectează. Suntem de acord cu crearea unui mecanism care reglementează consumul dacă e pus la dispoziție gratuit consumatorilor. În ceea ce privește schimbarea numerelor, acest proces ar trebui făcut într-o singură zi lucrătoare. Dat fiind calendarul relativ strâns, raportorul și-a prezentat amendamentele de compromis 12 pe articolele care se referă la protecția consumatorilor. Încă o dată, <clears throat> aș dori să subliniez calitatea celor propuneri. O întâlnire a raportorilor din umbră a avut loc pe 7 ianuarie pentru a discuta propunerile de compromis și s-a ajuns la un mare compromis în mare măsură. Așteptăm acum cu interes propunerile de compromisele raportorului, dar ținând cont de faptul că există o cooperare între toate părțile, cred că vom ajunge la un final fericit uh, cu ușurință. În încheiere aș dori să vă asigur pe domnul raportor că PPE dorește să coopereze pentru a avea în final un aviz care să protejeze consumatorul și care contribuie la o mai bună funcționare a pieței telecomunicațiilor în Europa. Mulțumesc. Președintele, domnul Holzman nu este aici, domnul Ekström, ultimul uh, raportor din umbră și apoi doamna Bahea. Mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule raportor, pentru ceea ce ați realizat. Am avut o întâlnire constructivă a raportorilor din umbră zilele trecute. Așa cum spunea doamna Bastos, prin intermediul doamnei Tun, suntem foarte aproape de a ajunge la un consens și acest lucru e foarte bun și eu aștept cu interes să, avem, să discutăm elementele de neutralitate de subiectul care mă interesează. Trebuie să ne asigurăm că serviciile specializate nu reprezintă o ușă de acces secretă. Suntem cu toții de acord că internetul e cel mai important factor pentru orice companie care dorește să funcționeze în Europa. Deci trebuie să ne asigurăm că protejăm companiile, protejăm internetul, protejăm piața. Aștept cu interes să văd ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Mulțumesc! Sper că nu vă voi dezamăgi. Sper să avem o discuție interesantă. Doamna Bahea, și eu mulțumesc raportorului și domnului președinte pentru că a lucrat foarte bine până acum. Salut această abordare E bine că am modificat propunerea comisiei, e bine că ne bazăm pe structuri existente, iar cât privește protecția consumatorilor, un punct unde aș avea o întrebare pentru domnul raportor, dat fiind faptul că vorbea de, o, de un compromis, se vorbește de fixed data links normally available și rate de download minime. Mă întreb ce înseamnă acest normally expected și înseamnă că putem merge mai jos de atât sau să ia media pe an sau pentru mine nu e definit suficient de clar. Pe mine mă interesează ratele reale existente. Ar fi bine să le introducem în text ca să fie clar că acele companii de telecomunicații trebuie să arate clar ce capacitate de rețea au de fapt, pentru ca să nu se întâmple ca acum se face reclamă cu valorile maxime, dar consumatorii sunt păcăliți, de fapt, pentru că în realitate nu au nici pe departe acele viteze. Și astfel trebuie să promovăm și extinderea acestor rețele, pentru că companiile de telecomunicații își leagă clienții de ele cu uh, contractele existente, trebuie să garanteze și niște, o calitate anume a serviciilor. Și deci întrebarea mea este în ce măsură am putea detalia acest normally available. Un al doilea punct, unde sunt de acord cu domnul Engström, cred că e important ca dacă dorim să permitem serviciile speciale cu o calitate specială care să provină să, să fie excluse din internetul liber, deschis, să definim foarte clar ce înseamnă neutralitatea rețelei, să nu fie înțeles greșit acest lucru. S-au făcut multe propuneri de compromis, ele nu se contrazic neapărat, dar ar putea clarifica uh, această definiție a neutralității rețelei și aștept cu interes ce se va întâmpla săptămâna viitoare Trebuie să lucrăm cu atenție pe aceste definiții. important să arătăm că neutralitatea rețelei nu înseamnă că tot orice poate fi transportat prin intermediul internetului. Se vorbește de conținut ilegal, de pornografie infantilă, sunt lucruri unde trebuie să spunem că legislația diferă între statele membre, să acest lucru, dacă suntem totuși serioși în ceea ce privește problemele de copyright, trebuie să avem posibilitățile de a um, interveni cu deciziile instanței, cu construcții juridice curate, pentru a putea interveni în fluxul de date când vine vorba, de exemplu, de pornografia infantilă. Eu am tot cerut acest lucru în Parlament și am cerut să putem obține ștergerea la bază, e o intervenție în fluxul de date și de aceea avem nevoie de formulări foarte clare care să respecte diferitele dispoziții legale. Această rugăminte a mea așadar și pentru compromisuri. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva, în numele domnului Rujatun, E drept, definițiile trebuie să fie foarte clare, așa cum ați spus. Să nu fie doar cuvinte frumoase. Și eu am uh, propus amendamente la această etapizare a taxelor de roaming și suntem cu toții de acord că e una dintre priorități. Toată lumea așteaptă cu interes aceste soluții cetățenii pe care îi reprezentăm până la urmă. Deci sper că vom avea, ne vom ocupa și de acest subiect. Problema taxelor de roaming și eliminarea acestora, taxelor suplimentare, ar trebui să fie prioritatea noastră. Dacă nu mai există observații, îi dau cuvântul domnului Wheeler și poate ne poate spune ceva mai mult în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Pare rău să vă pot informa că nu am picat de pe cal în uh, drumul spre Damasc sau din uh, Berlemont încoace. De aceea am luat notă de propunerile dumneavoastră Am ținut cont de discuția din această comisie. Trebuie să evităm să ne concentrăm prea mult pe instrumente în sine, să nu pierdem din vedere obiectivul a ceea ce încercam să facem, și anume condiții comune operaționale pentru operatorii din Europa, și condiții comune pentru consumatori. Aceasta este preferința comisiei, așa dorim să procedăm. Dați-mi voie să mă mai refer la câteva puncte la care v-ați referit dumneavoastră sau colegii. Deși perspectivele sunt diferite, obiectivul pare să fie unul comun. <clears throat> nu voi face o analiză pe text. Să nu sunt multe amendamente, le-am primit de curând. În primul rând aș sublinia că, indiferent care va fi până la urmă instrumentul, în funcție de ce preferă raportorul sau alții din această comisie, mijloacele prin care se poate atinge uniformitatea reală, cu flexibilitatea necesară, desigur. Deci pe asta trebuie să ne concentrăm. Comisia salută experiența pe care o putem obține din partea dumneavoastră, de exemplu prin linii orientative, rolul unor măsuri obligatorii rămâne unul foarte important. În al doilea rând, salut faptul că Amendamentele de compromis urma să conțină și elemente substanțiale din propunerea comisiei, probabil nu întotdeauna în același format, dar elemente care nu au fost neapărat prevăzute înainte și am văzut că pare să existe un consens în acest sens. Unele dintre aceste subiecte merită incluse într-un exercițiu de armonizare. Dumneavoastră ați spus că mai sunt subiecte de discutat. S-a vorbit de cuplarea cu alte servicii neesențiale. Să logica din propunerea comisiei pe acest punct este că dispozițiile foarte elaborate ale regulilor existente, încheierea contractelor, sunt interesul consumatorului și al competitivității, acestea pot fi încurcate de faptul că cuplarea cu serviciile neesențiale nu ține cont de aceleași reguli. Deci ar fi un regim diferit pentru contractant. Dar uh, vă stăm la dispoziție pentru discuții în următoarele săptămâni și zile. La fel ne bucură controlul, subiectul controlului uh, consumului. Am luat notă de cererile doamnei Bastos în acest sens. La fel și pe problema perioadei pentru schimbarea numărului Salutăm de asemenea că furnizorul la către care se transferă consumatorul e cel care are de câștigat, deci uh, e interesat. Apoi un aspect al regimului actual care duce la dificultăți în implementare și anume salutăm interesul general al uh, comisiei dumneavoastră însă avem rezerve față de acest, o astfel de procedură unde am încercat să ne concentrăm pe punctele care ar uh, accelera atingerea obiectivelor și avem rezerve în a extinde amprenta propunerii noastre, în special în ceea ce s-a spus legate de o evaluare de impact. Știu că mi s-au adresat critici în acest sens, dar uh, Iată cum stau lucrurile cu privire la măsurile propuse de noi. Apoi, internetul deschis și serviciile specializate, așa cum ați spus și dumneavoastră, mai aveți câteva zile în care să lucrați cu uh, raportorii în umbră pentru amendamente de compromis. Deci, uh, doar foarte pe scurt pe acest subiect, suntem alături de dumneavoastră ceea ce privește nevoia unor termeni cât mai clar cu putință. Avem o cooperare pe termen lung cu colegii pe acest subiect. și deci s-ar putea să obținem informații importante legate de formulări am mai spus un lucru, dar vi l-aș reaminti. Atunci când căutăm claritate, nu ar trebui să ne referim la evoluții tehnologice care s-ar putea ca în curând să țină domeniul trecutului. Știu că în practică acest lucru ar putea frustra. Nu... Noi credem că e bine să ne avem o abordare bazată pe principii. Cred că și dumneavoastră, domnule președinte, spuneți același lucru când spuneți că trebuie să ne bazăm pe caracteristici cheie. Așteptăm, deci, uh, cu interes să continuăm să conlucrăm cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest răspuns de constructiv. Um, n-am reușit să vă conving însă că încercăm să aducem beneficii pentru consumatori, dar trebuie să spun că deși aceste amendamente par să aducă niște schimbări substanțiale, ideile provin din propunerea inițială uh, reformelor din 2009, directiva privind la drepturile universale, serviciile universale, viteza schimbării furnizorului, de exemplu, a fost introduse de noi în propunere. Și alte îmbunătățiri au venit tot de aici, pentru ca propunerea originală în 2009 să fie îmbunătățită. De aceea nu cred că există un dezacord în ceea ce privește nevoia de a ajuta consumatorii. Mai degrabă ne îngrijorează faptul că dacă să continuăm sau nu pe această direcție și să punem în continuare presiune pe autoritățile de reglementare, mai degrabă decât să introducem un regulament cu totul nou. Armonizarea propusă venind în detrimentul consumatorilor, până la urmă. Pare rău că trebuie să tot repet acest lucru, dar pare rău că rămâne acest dezacord. Parlamentul e hotărât să continue pe această direcție. Așadar, Comisia va tot auzi acest lucru, precum valurile care vor uh, bate la picioare. Pare rău că vin cu această metaforă legată de inundații, însă ceea ce privește alte subiecte, interacțiune între acest regulament și altele, problema contractelor care va fi și ea discutată, vom putea discuta desigur împreună Aș mai răspunde câteva aspecte la care s-au referit colegii mei. Mă bucur că ați subliniat importanța neutralității tehnologice în formulările noastre. Vorbim de regulamentul accesului la internetul deschis. Cred că ar fi, va fi bine că vom avea acel regulament separat Nu sunt de acord cu doamna Mehensen care spunea că dacă am, adică dacă, dacă am incorporat formulările ei, de le, ă, definiția ar fi și mai greu de înțeles și mai incert din punct de vedere juridic. Revin la un lucru pe care l-am mai spus. Eu cred că trebuie să mergem în direcția opusă, să avem o abordare criminalistică. Îi aduc aminte doamnei Verhaen și altora că neutralitatea internetului ca și concept nu e definită juridic, pentru că lumea nu reușește să se pună de acord cu privire la ce înseamnă acest lucru. E un punct de pornire dificil. Și cum putem discuta sau reglementa acest lucru dacă nu putem fi de acord cu ce înseamnă? Trebuie să dăm niște linii orientative autorităților naționale pentru a ne asigura că nu sunt introduse concepte suplimentare care fac viața și mai dificilă investitorilor din domeniul telecomunicațiilor și furnizorilor de conținut. Sunt foarte de acord cu Comisia în acest sens. Vă invit pe toți să analizați documentul, e unul foarte bun și nu doar eu spun asta. Și sper că veți uh, înțelege ceea ce spun. Sigur, nu vor fi acceptate de toată lumea, dar e măcar un punct de plecare. Orice adăugăm la definiția de bază trebuie să aducă plus valoare trebuie să arate regula, autoritățile de reglementare ce au de făcut. Comisia vorbea de o abordare pe principiu. Așteptăm discuția de săptămâna viitoare. Uh, Acum câteva chestiuni specifice. Doamna Bastos a venit cu chestiuni pe care le mai discutasem înainte. În ceea ce privește măsurarea vitezei, E un subiect delicat, pentru că vrem, pe de o parte, să nu ne lungim prea mult în formulare și atrag atenția domnului Ferhain asupra amendamentelor mele de compromis de la pagina 18, pentru că acolo va putea observa că la punctul 3a se spune ca BEREC, după ce consultă statele și mai departe, să, se stipuleze niște linii directoare generale pentru modalitățile de măsurare a vitezei, parametri, parametri uh, conținutul și informațiile care trebuie să fie publicate, inclusiv certificări de calitate. Și doar așa vom putea să rezolvăm ceva. Nu putem să introducem aici medii detaliate, nici să venim cu o anexă detaliată, pentru că uh, acest lucru se va schimba de-a lungul timpului și mai ales dacă ne referim la uh, telefonia, la internetul mobil, lucrurile sunt și mai uh, complicate pentru că apar variații în funcție de diversi factori, localizare, condiții meteo, geografia operațiunilor și dacă, de exemplu, se întâmplă vreun eveniment deosebit, cum ar fi ajunul um, anului nou, toată lumea își trimite mesaje, așa că Trebuie să venim cu o bază foarte clară, dar când e vorba de viteza estimată, normală, ar fi cea care s-ar obține în circunstanțe normale și apoi uh, să se mai uh, menționeze și cea care s-ar obține la perioade de vârf. Cele două trebuie să fie menționate pentru a putea face consumatorii o alegere, se va da dacă e vorba de o viteză corespunzătoare. Știu că uh, au fost multe acțiuni care au fost introduse împotriva operatorilor de uh, internet mobil pentru că nu au uh, făcut o, o publicitate corectă. Uh, există discrepanțe între ce se uh, pentru ce se face publicitate, ce se scrie în contract și ce viteză obțin până la urmă consumatorii. Așadar, e important să reglementăm aspectele astfel încât oamenii să știe exact la ce să se aștepte în uh, diverse circunstanțe. Eu cred că acest lucru a fost acoperit, uh, spunând că definițiile detaliate vor veni ulterior. Însă, dacă este necesar, putem să reexaminăm considerentul uh, din câte știu eu, și Comisia avea un considerent în regulamentul propus. Am putea să vedem acolo cum uh, se fac descrieri și am putea să venim uh, în întâlnirea noastră în compromisuri aici. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile la acest dosar. Vom avea o ședință săptămâna viitoare în ceea ce privește accesul uh, la internet și vom adopta acest um, aviz la sfârșitul lui ianuarie pentru a îl um, include în, în discuții despre adoptare în februarie. Acum nu vreau să mai um, nu știu dacă mai putem să mai discutăm uh, amendamentele, poate cu o zi înainte de voturi. Sper că până atunci ne vom fi încheiat activitatea. Vă mulțumesc așadar foarte mult și dacă mergem mai departe în ordinea zi, de zi de astăzi, avem raportul cu privire la Solvit. Domnul Lockegaard este prezent? Este pe drum de la aeroport. Vine de la aeroport. Este acum 11 și 20. Nu, se pare că a dispărut domnul Lockhart. Putem să dăm de urma lui? pentru că dacă întârzie foarte mult, uh, nu avem decât să suspendăm uh, ședința. 5 minute? Suge sugerez să suspendăm ședința până la 11 și jumătate. Îmi pare rău pentru atâtea amânări. Ar fi util totuși ca um, coordonatorii să asigure că raportorii sunt aici la momentul oportun, pentru că dacă nu avem așa um, un deranj pentru toți ceilalți care s-au străduit să fie prezenți. Ne revedem la 11 și jumătate. Dacă domnul Locuian nu ajunge până atunci, o să încercăm să găsim altă modalitate în care să tratăm acest raport.

Uh, uh, um, domnilor și domnilor, vreau să îi urez uh, bun venit raportorului nostru care vine direct din Taiwan. Foarte interesant. A venit direct de la aeroport la reuniunea noastră pentru a-și prezenta avizul și amendamentele la acesta. Este vorba de un raport din proprie inițiativă cu privire la Solvit Doamna Tuni ține locul doamnei Hanslick, doamna Bela, care urez bun venit, doamna Rude, la fel și eu voi, îl voi înlocui pe Ashley Fox, care este raportor din umbră din partea ECR și, de asemenea, cei care mai doresc să iau cuvântul sunt bineveniți. De asemenea, doamna Groven, o salutăm, urăm binevenit, este de la DG Markt, care a urmărit îndeaproape acest dosar. De asemenea, acum îl invit uh, pe raportorul uh, nostru să ne spună opiniile Glanului cu privire la amendamentele depuse la raportul planului. Mulțumesc, domnule președinte, la mulți ani tuturor. Așa cum a spus uh, domnul președinte mai devreme, îmi cer scuze că am venit târziu, dar așa cum ați auzit, tocmai m-am întors din Taiwan, unde am avut o experiență foarte interesantă și pot să vă confirm că Uh, Taiwanul are nevoie de o zonă de liber schimb, uh, probabil că dacă n-ar fi, nici ar băga chinezii, probabil că am fi avut deja una. Am citit cele 49 de amendamente cu mare interes. Uh, eu înțeleg că dacă s-au depus puține amendamente relativ, înseamnă că oamenii au fost de acord cumva cu abordarea mea, care poate fi fost un pic radicală, dar nu suficient decât să creeze revoltă. Se pare că există un consens asupra mesajului pe care vrem să-l trimitem comisie prin acest raport. Așa am văzut și eu lucrurile la reuniunea din decembrie. Am văzut și o serie de suprapuneri în uh, amendamentele depuse, deci aștept cu interes să ajungem la un uh, text de compromis S-au menționat uh, rolul uh, asociațiilor de afaceri, uh, răspândirea bunelor practici și câteva alte subiecte. Pentru a păstra acest elan bun, ar trebui să um, respectăm termenul și anume 23 ianuarie, atunci va fi votul. Aș sugera ca biroul meu să Uh, le distribui astăzi sau mâine raportorilor din uh, umbră acest text și să discutăm, să ne întâlnim cumva marți, poate săptămâna viitoare, uh, dacă e nevoie printr-o întâlnire. Nu știu dacă considerați că e o idee bună, dacă nu putem să comunicăm prin mail. Cam atât pentru un moment. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Uh, Mrs. Thun. Doamna Thun. Fără microfon. Din păcate, doamna Hansling nu poate să fie prezentă, însă m-a rugat să vă citesc aceste câteva cuvinte. O să vă spun, vă citesc în polonă, pentru că așa mi-a trimis documentul. Doamna Hansley consideră că Solvit ar trebui să fie văzut uh, ca o poveste de succes. Este un instrument de rezolvare a problemelor excelent, însă potențialul um, său nu s-a atins pe deplin. Multe dintre amendamentele de, depuse încearcă să îmbunătățească situația în acest sens, așadar acestea se îndreaptă în direcția bună. Pentru îmbunătățirea sistemului trebuie să se asigure o formare mai bună pentru angajați, iar amendamentele doamnei Hanslick tocmai menționează această nevoie. Pentru a îmbunătăți Solvit și uh, potențialul său, e nevoie de o calificare înaltă a angajaților, dar și de mai multe resurse umane în centrele Solvit. Ceea ce înseamnă că e nevoie și de măsuri financiare suplimentare. E nevoie de investiții financiare de asemenea pentru îmbunătățirea cooperării dintre centrele Solvit. Doamna Hanslick este de acord cu amendamentele care menționează acest lucru, care menționează de asemenea um, o mai bună informare a cetățenilor și a companiilor cu privire la acest sistem. Doamna Hanslick a depus amendamente și în acest sens, la fel cum au făcut și alți eurodeputați, precum și raportorul cât despre alte politici, cum ar fi drepturile sociale sau uh, sistemele de asistență socială naționale, e bine, aici mm, doamna Hanslick se îndoiește dacă ar trebui să tratăm aceste chestiuni în acest raport. Există o serie de amendamente asemănătoare cu cele depuse doamna Hanslick, cum ar fi unele care vizează schimbul de bune practici sau care vizează o cooperare mai strânsă cu camerele de comerț și de industrie sau cu organizații ale industriei. Doamna Hanzic sprijină aceste amendamente. Desigur, este de dorit ca Desigur că în acest moment centrele Solvit fac schimb de bune practici, dar ar trebui să fie intensificate aceste schimburi și în acest sens e nevoie din nou și de eforturi financiare. Doamna Hanzec uh, se mai referă și la o mai bună, un mai bun acces uh, uh, la soluri pentru diferite categorii sociale, cum ar fi persoane cu disabilități sau persoanele în vârstă. De asemenea, dumneavoastră insistă și pe progresul solvit în cadrul semestrului european, cât despre propunerile um, Um, cu care ar trebui să vină statele membre pentru ter termenele pe care să le respecte, e bine, trebuie să um, reamintim aici că um, termenele de rezolvare a cazurilor sunt uh, la fel în acest moment. Uh, există așadar această posibilitate ca statele membre să introducă termene diferite. Cât despre organizarea centrelor Solvit, aici trebuie să ne gândim la toate um, avantajele și dezavantajele unei astfel de soluții. dacă înlocuim recomandarea printr-un act juridic, nu este neapărat necesar pentru o mai bună utilizare a Solvit, pentru că până la urmă acest sistem funcționează bine în această în um, prezentarea lui de acum uh, cumva informală. Înțelegem așadar că amendamentele se îndreaptă în direcția bună și vrem să mulțumim tuturor pentru cooperare. l Mulțumesc, domnule președinte, la mulți ani tuturor. Amendamentele la care ne referim acum le sprijin uh, în mare. Ele se îndreaptă în direcția amendamentelor raportorilor, raportorii până la urmă. Și toate măsurile în acest sens sunt importante. Trebuie să ne asigurăm că, că persoanele și întreprinderile reprezintă centrul atenției noastre prin acest, um, în aceste amendamente, astfel încât acestea să poată folosi mai bine Solvit în rezolvarea problemelor lor. Cetățenii și întreprinderile trebuie să beneficieze de soluții echitabile, rapide și trebuie să fie conștienți de instrumentele de care dispun, astfel încât să le poată folosi, să poată folosi avantajele pieței interne. Iată câteva dintre aspectele esențiale pe care aș dori să le menționez. Resurse și instrumente, care au fost deja menționate și de colega la cuvântul anterior. Am menționat aceste lucruri în amendamentele mele, astfel încât portaluri ca uh, Europa Ta sau uh, Solvit să fie accesibile tuturor. Trebuie să includem persoanele cu um, disabilități și persoanele în vârstă. De asemenea, mai propun amendamente astfel încât Solvit să devină mai apropiat de cetățeni și poate că acest sens ar trebui să se includă și măsuri la nivel regional, chiar dacă aici este vorba de o competență a statelor membre. Însă, chestiunea poate să fie rezolvată și de la nivel regional, astfel încât să ne apropiem mai mult de cetățeni. Apoi mai sunt două aspecte pe care le-aș sublinia. La alinatul 24, unde se încearcă o parte dintre recomandările uh, specifice pentru fiecare țară și, pentru, și la semestrul european. Nu vrem să se elimine acestea. Apoi la 25 din, uh, raport, din proiectul de raport. Trebuie să măsurăm uh, uh, obie niște obiective măsurabile în progresul Solvit, dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Considerăm însă că trebuie să existe niște obiective formale, să ne uităm la chestiuni formale legate de Solvit. E lucru, acest lucru este important uh, în activitatea centru, centrelor Solvit. Știm că există deja mecanisme alternative, cum, alte, cum ar fi um, um, sistemul de rezolvare a litigiilor online, de exemplu, sau sistemul de rezolvare a litigiilor alternativ și trebuie să vedem cum se cum completează acestea. Ca să ne asigurăm că um, există uh, că sunt, dispus, că sunt disponibile toate aceste mecanisme și de asemenea să ne uităm la modul în care ar putea să fie pusă în aplicare mai bine în viitor. Trebuie să existe obiective la nivel de state membre pentru centrele Solvit, lucru pe care îl sprijinim. Așteptăm cu interes uh, să cooperăm în continuare cu raportorul principal și cu ceilalți raportori din umbră iar în ceea ce privește propunerea raportorului, cred că putem să discutăm în continuare la nivel bilateral um, prin intermediul uh, e mail Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rulecum. Ich denke auch, wir können das per E-mail machen. Mulțumesc. Cred că multe dintre amendamente îmbunătățesc textul și sunt utile, însă la unele am avut senzația că nu se prea potrivesc cu subiectul. Exemplul, problema autorităților publice în statele membre sau cooperarea cu comisie sau încurajează cooperarea între serviciile de securitate socială. Păi nu Solvi trebuie să facă toate acestea. Și ar fi bine, cred, ca noi să nu încercăm să impunem solvit activități suplimentare. Am, con- am constatat cu toții că au probleme în uh, soluționarea <clears throat> sarcinilor actuale. Ar fi bine să se concentreze pe sarcinile actuale și să informeze mai bine cetățenii ce sarcini are de fapt solvit. Mai există în acest sens amendamentul 19, concentrarea pe punctele cheie. Mm. Altfel, cred că e un raport bun pe care îl susțin. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Doamnă Rule, acum, în numele lui Ashley Fox, pot să spun că dumnealui, în mare, este foarte de acord cu ce au spus colegii, și uh, e clar că majoritatea amendamentelor um, consolidează poziția raportorului, lucru încurajator și este foarte clar că vom avea un raport foarte uh, solid și cred că acest lucru va îmbunătăți activitatea Solvit. Ashley Fox identifică câteva dintre preocupările pe care le avem și noi. Unele dintre amendamente, într-adevăr, par să încurajeze o extindere a domeniului de aplicare a Solvit. Dar, de fapt, noi vrem uh, să vină cu rezultate în ceea ce privește competențele tale de, de bază, iar când este vorba de resurse, acestea trebuie să fie mm, țintite către aceste mm, competențe de bază, nu să mai adăugăm alte sarcini uh, noi uh, pentru Solvit, că s-ar putea să nu le facă față și o parte dintre problemele, uh, dintre lucrurile care ar trebui să reiasă în acest raport ar fi um, ca statele membre să acorde um, sarcinilor de bază ale Solvit resursele necesare și um, posibilitățile și informațiile necesare pentru acest lucru. dar oricum o să-i dau mai degrabă notele, notițele domnului Fox, îi uh, le voi înmâna uh, domnului uh, Lockerbar, nu o să trec um, nu o să trec prin toate, pentru că există, s-ar putea um, și un risc de diluare aici. Solved este un serviciu universal care trebuie să uh, poate fi folosit de oricine care are vreo problemă legată de utilizarea pieței unice. Și, după cum uh, am putut constata, se pare că Solvit este foarte bun pentru cei care au probleme legate de recunoașterea reciprocă a calificărilor, lucru care ne preocupă pe noi, și apoi și uh, în ceea ce privește serviciile. Uh, la fel, un subiect de interes pentru noi. Așadar, în ceea ce privește uh, acest Solvit, cred că um, dacă ne uităm la problemele pe care le tratează, fluxul de informații este foarte important și acest lucru cred că este luat în considerare în raportul uh, de față. Așadar, um, cred că Ashley Fox în principiu este de acord cu direcția raportorului și a venit cu aceste câteva observații. Mai dorește cineva să um, intervină? Acum am să rog comisia, dacă nu, să intervină cu observații despre raport. Mulțumesc, domnule președinte, și noi am dorit să-i mulțumim domnului Lochegard și celorlalți participanți la această comisie pentru sprijinul acordat uh, rețelei Solvit, nu numai acum, ci și de-a lungul timpului. Salutăm orice tip de observație, inclusiv criticile pe care le-ați uh, inclus în raportul dumneavoastră, inclusiv în ceea ce privește problema de resurse, care se întinde pe mai mulți ani uh, în centrele Solvit. Uh, câteodată lipsește timpul, dar câteodată și experiența și formarea personalului, uh, personalului. Deci ne bucurăm de faptul că raportul menționează acest lucru și propune și soluții pentru a rezolva problema. Un alt aspect important îl reprezintă tratarea cauzelor de afaceri de către Solvit. Noi considerăm că Ehm, nu, nu sunt suficiente astfel de plângeri Uh, la solvit și câteodată când ele ajung, ele sunt greu de soluționat. Și în acest uh, sens aș dori să mulțumesc domnului Lochegard pentru propunerile constructive pe care le-a uh, prezentat în timpul ședințelor de brainstorming pe care le-am avut. Am abordat aceste aspecte și, într-adevăr, credem că ar trebui să domnească mai multă transparență în legătură cu această diferență care există între tratarea cazurilor comerciale și a cauzelor legate de Uh, cetățeni, pentru că uh, cauzele comerciale uh, au o miză mai mare, sunt interese financiare foarte mari pentru statele membre și ele trebuie soluționate, într-adevăr. Deci, e clar că o primă etapă ar trebui să fie evidențierea diferenței între aceste două tipuri de cazuri de plângeri. Noi considerăm că raportul merge în direcția cea bună, există însă patru aspecte în amendamente pe care aș dori să vă uh, avertizez. Există o diferență între ce credem noi că ar fi uh, atitudinea cea mai potrivită și ce se desprinde din aceste amendamente. În primul rând, în ce privește vizibilitatea și publicitatea. Noi considerăm că Uh, a face reclamă Solvit uh, ca o rețea de sine stătătoare nu e soluția cea mai bună, pentru că trebuie să explicăm cetățenilor care este sfera de aplicare a rețelei Solvit. Noi dorim să promovăm uh, portalul Europa Ta, care este un mecanism mult mai potrivit, care permite să arătăm oamenilor care este direcția cea mai bună. Nu totul e de competența Solvit. Dacă au o problemă comercială, nu ar trebui să meargă la, să apeleze la Solvit, ci la uh, Centrele Europene de Protecția uh, Consumatorilor. Apoi uh, ar trebui să fac apel la consilierea disponibilă pe portalul Europa Ta. Deci noi preferăm abordarea uh, următoare, respectiv să nu promovăm uh, rețeaua Solvit uh, ca o rețea de sine stătătoare, ci a uh, portalului Europa Ta care să permită uh, soluționarea plângerilor cetățenilor și a mediului de afaceri. Apoi, un al doilea aspect, uh, nevoia de a reglementa legislativ rețeaua Solvit. Am avut această dezbatere în trecut cu centrele Solvit și uh, ca o contrapartidă, noi considerăm că nu, e, uh, nu există o astfel de. Nu numai că nu, uh, deci această nevoie nu este îndreptățită, ci și uh, ar putea să reprezinte o primejdie, pentru că dacă se legiferează, atunci statele membre uh, s-ar putea să se teamă de antecedente, de precedente sau o abordare mai juridică a plângerilor respective, uh, să facă apel la consiliere juridică și în multe cazuri uh, nu se vor putea soluționa plângerile respective în 10 uh, uh, săptămâni. Deci aceasta s-ar putea face în detrimentul respectării termenului. Apoi, în legătură cu amendamentul 37, regionalizarea rețelei Solvit. Noi suntem pentru o cooperare mai strânsă între organismele regionale și Solvit, dar credem că regionalizarea ar putea duce la fragmentare, la fărâmițare. Centrele Solvit nu tratează uh, individual Um, cazuri Solvit, uh, unele uh, abordează anual, deci tratează doar 5 până la 10 cazuri, plângeri și dacă uh, optăm pentru regionalizare, nu cred că vom avea un serviciu de calitate, pentru că multele centre Solvit au acumulat experiență până acum, au contacte, o rețea de contacte, se fac economii de scară în această rețea Solvit și dacă o regionalizăm, dacă regionalizăm aceste eforturi, atunci riscăm să subminăm aceste aceste uh, economii de scară. Deci suntem pentru cooperare, dar nu suntem pentru uh, fărâmițarea sau fragmentarea solvit pe uh, centre regionale. Și în fine, sprijin cele spuse de doamna Rule și de domnul Harbour, uh, în legătură cu faptul că nu trebuie să ne pierdem din vedere obiectivele. Nu cred că trebuie să împovărăm uh, rețeaua Solvit. E clar că e o rețea care are, rețele, are resurse limitate și, a, dată fiind situația, trebuie să se axeze pe activitatea de bază. Și dacă o facem în mod satisfăcător, ar trebui să ne uh, declarăm mulțumiți. Deci, haideți să uh, permitem Solvit să rămână uh, ceea ce ar trebui să fie un mecanism rapid și eficient de soluționare a litigiilor uh, cetățenilor și uh, companiilor europene. Mulțumim și noi aș dori să dau cuvântul domnului Leukegaard pentru câteva concluzii și aș dori să reamintesc colegilor că vom discuta în 26 ianuarie amendamentele dumneavoastră Uh, de compromis uh, și votul va avea loc în 23. Deci în 22 dezbaterea, 23 votul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru observații. Pe ansamblu, această abordare uh, pare să întrunească sprijinul tuturor grupurilor politice. O să preiau tot ce s-a spus, o să încerc să includ uh, sugestiile dumneavoastră. Nu va fi o, um, un volum de muncă prea mare, deci sper să reușesc în timp uh, util să le includ. Mulțumesc uh, Comisiei pentru observațiile foarte pertinente. Am discutat o serie dintre ele înainte la reuniunile noastre anterioare. Sunt de acord cu tot ce s-a spus în legătură cu vizibilitatea, dar într-adevăr este o observație pertinentă și în legătură cu axarea pe uh, activitatea principală, da, într-adevăr, nu trebuie să uh, împovărăm uh, centrele Solvit. Am discutat de mai multe ori uh, uh, problema legislativă. Pentru mine e foarte important ca comisia noastră să transmită un semnal, semnal puternic cu acest raport și sunt și conștient de avertismentele și preocupările pe care le menționați. Sigur că rolul nostru nu e să înrăutățim situația. Într-adevăr, trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește formularea. Sunt sigur că vom găsi o soluție, dar, încă o dată, din punct de vedere politic, cred că e foarte important ca comisia noastră să sintetizeze să rezume ideile pe care le-am, uh, sau experiența pe care am acumulat-o prin rețeaua Solvit și să explicăm că statele membre trebuie să acorde o atenție sporită uh, rețelei Solvit și în aceasta din perspectiva intereselor de afaceri. Aștept cu nerăbdare uh, contribuțiile dumneavoastră prin e-mail. Am auzit poziția, care sunt poziția dumneavoastră. Putem continua cu schimburi de e-mail. Văd că toată lumea e de acord. Mă bucur. Și în 22 sper să finalizăm uh, textul. Mulțumesc și eu. Mulțumesc uh, tuturor raportorilor care au participat la dezbatere. Încheiem uh, ședința de astăzi. Mulțumim tuturor pentru participare. Mulțumim și publicului. Aș dori să vă reamintesc că ședința plenară a reuniunii din uh, ianuarie va avea loc în 22 ianuarie, de la 9 la 12.30. Vom avea un, o, o, o, o serie de uh, revizuire a amendamentelor de compromis pe mai multe teme, inclusiv uh, propunerile mele cu privire la neutralitatea netului și apoi uh, propunerea cu privire la continentul conectat, raportul Schwab, raportul Hödegard și la ora 3 în aceeași zi, domnul Harsidakis va veni aici pentru a ne prezenta prioritățile președinției elene. Și îi rog pe coordonator să se asigure că prezența va fi numeroasă la această ședință și de asemenea s-ar putea, îi rog și pe raportorii uh, noștri să participe la această ședință, iar joi va fi o zi dedicată votului uh, propunerilor pe care le vom fi discutat cu o zi înainte Sperăm să uh, începem la 9 și un sfert uh, și să organizăm uh, voturile până la prânz și nu cred că va fi nevoie de o ședință de după masă, pentru că am făcut progrese importante astăzi. Uh, cred că toată lumea se bucură să audă această informație. Uh, aștept cu nerăbdare să ne întâlnim la această ședință următoare. Încă o dată le urez la mulți ani colegilor pe care nu i-am văzut uh, până acum. Ne vom întâlni săptămâna viitoare la Strasburg. Vom avea un eveniment foarte important, aprobarea uh, pachetului uh, achiziții publice. Mulți dintre dumneavoastră v-ați implicat în acest dosar. Vom avea marți după masa o dezbatere cheie, dacă nu mă înșel, spune președinte, la ora 3 după masa și după aceea avem și pachetul cu privire la protecția consumatorilor. Aștept cu nerăbdare aceste dezbateri. Vă mulțumesc. Morton, you can have Ashley's comments. Didn't quite